<clears throat> Dragi colegi, haideți să începem. Începem partea de după masă a ședinței noastre. Ordinea în care vom discuta petițiile a fost modificată. O să discutăm petiția 7367 depusă de către Ariana Colonelu cu privire la dreptul persoanelor cu dizabilități de a lucra. Petenta nu este în sală. O să îi dăm așadar cuvântul comisiei întâi. Doamna Imaculada Plajenția Poreiro este aici. nu așa? Vă rog, aveți cuvântul. Ok, very uh, briefly, the, the... Foarte pe scurt, petenta semnalează situația dificilă și lipsa de ocupare a persoanelor cu dizabilități. spune că e nevoie de instrumente pentru a îmbunătăți situația. Trebuie să creștem gradul de conștientizare cu privire la directiva care protejează persoanele cu disabilități, care interzice discriminarea acestora și se pune, bineînțeles, accent pe nevoile de integrare a acestor persoane. Noi uh, colectăm date cu privire la situația persoanelor cu dizabilități pe sex și pe vârstă, dar acestea nu sunt agregate. Vreau să fac o referire și la pilonul uh, european al drepturilor sociale. Principiul 17 spune că persoanele cu dizabilități au dreptul de a munci și de a uh, trăi într-un mediu care este adaptat nevoilor lor. Am fi dorit, bineînțeles, să ascultăm uh, intervenția petentei. Deocamdată atât putem să spunem în această etapă. Mulțumesc! Văd că am deja o listă de colegi, de eurodeputați care doresc să ia cuvântul. Iaroslav Duda este primul. Thank you very much. Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowni... Mulțumesc foarte mult. Doamnă președinte, doamnelor și domnilor, în Europa avem peste 100 de milioane de persoane cu dizabilități, iar acest număr este în creștere. Milioane de europeni cu dizabilitate doresc să muncească, să învețe și să participe la viața socială să călătorească și să fie cât mai independenți posibil. Iar uh, acest lucru este obligatoriu pentru Europa. Este important să le împlinim nevoile nu doar pentru că am ratificat convenția cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități, ci pentru că uh, acești oameni reprezintă un potențial social și intelectual de care Europa are nevoie. Obligația de a amenaja spațiul de lucru și de a oferi sprijin pentru a-i ajuta pe cei cu dizabilități să își dezvolte competențele, înseamnă de fapt că aceștia nu mai depind de prestațiile sociale, ci reușesc să găsească un loc de muncă, se integrează în câmpul muncii și astfel nu mai sunt uh, atât de expuși riscului de excluzie, de excludere socială. De aceea vă cer ca această petiție să rămână deschisă, măcar până în momentul în care Comisia Europeană publică proiectul strategiei pentru persoanele cu disabilități post-2020. Mulțumesc! Next speaker is... Mulțumesc! Doamna Cearaghema. Grazie. La situazione in cui... Mulțumesc. Situația în care se găsește Ariana, cea care a prezentat această petiție, este atât de gravă încât nu putem să o trecem cu vederea. În aceste săptămâni, la cabinetul meu am un uh, băiat cu dizabilități care face un stagiu. L-am cunoscut atunci când am uh, fost uh, la Universitatea din Bari, Emanuela îl cheamă, și Emanuela are exact aceleași probleme pe care noi le dezbatem astăzi. Așa cum spune și Ariana, multe persoane cu dizabilități se îmbolnăvesc din cauza că nu au nimic de făcut. Această inactivitate forțată îi face să se simtă ca o povară în societate, societate care îi tratează ca pe obiecte. Nu le dă posibilitatea de a munci și de a se dezvolta personal și profesional, lucru pe care aceste persoane și le doresc. Amintesc faptul că accesarea pieței muncii de către persoanele cu dizabilități încă este problematică. 50 și ceva este cifra de persoane cu dizabilități care nu reușește să se integreze pe piața muncii. Deci, ele nu reușesc să ducă o viață independentă oricât își doresc. De aceea, trebuie să facem eforturi astfel încât Convenția ONU cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități să fie respectată și aplicată în toate statele membre. Pentru că persoanele cu dizabilitate nu trebuie să fie discriminate în niciun fel iar asta înseamnă că trebuie să înlăturăm orice formă de discriminare în câmpul muncii, să le asigurăm acestor persoane condiții echitabile, drepturi sindicale, acces la programele de formare și orientare profesională. Cer ca această petiție să rămână deschisă, pentru că mai avem încă multe de făcut pentru a îmbunătăți situația. Urmează strategia Comisiei Europene post-2020 și trebuie să veghem la modul în care se respectă dreptul la un loc de muncă pentru persoanele cu dizabilități, așa cum își dorește și petenta. Mulțumesc! Mulțumesc! Avem o listă lungă de vorbitori. Domnul Mario Furore. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să iau cuvântul și să spun că susțin această petiție privind dreptul la muncă al persoanelor cu dizabilități. Este o chestiune pe care noi, organismele europene, trebuie să o rezolvăm, pentru că noi suntem vocea cetățenilor. Petenta Ariana Colonelo spune că regulile europene și internaționale care recunosc dreptul la muncă la acestor persoane cu dizabilități rămân practic niște vorbe pe hârtie, pentru că persoanele acestea sunt excluse în toate cele 27 de state membre. Și nu este vorba doar despre faptul că nu s-a împământenit o egalitate la nivel juridic, ci pur și simplu nu sunt condițiile fizice necesare pentru dezvoltarea acestor persoane. Articolul 21, așadar, din Carta Europeană a Drepturilor Fundamentale, care interzice discriminarea, ar trebui să fie uh, luat mult mai serios și să fie corelat cu strategia de care am auzit, strategia care spune că până în 2020 toate barierele trebuie înlăturate și că toate persoanele, inclusiv cele cu disabilitate, să poate fi integrate în societate. Cer așadar ca petiția să rămână deschisă. Mulțumesc! Domnul Saleba. Da, Dreptul de a munci nu este un capriciu, este ceva ce îți dă demnitate, independență socială și economică. Prin urmare, a fi exclus din cauza unei dizabilități înseamnă o discriminare, iar această discriminare contravine Convenției. Convenție pe care Uniunea Europeană a semnat-o și nu doar Uniunea, ci și un număr mare de state membre, inclusiv statul membru în cauză. Prin urmare, este clar că se încalcă articolul 27 din Convenția ONU. Acesta spune, în modul cel mai explicit și cel mai clar că toate persoanele, inclusiv cele care au diverse disabilități, trebuie să aibă acces egal și uh, un acces fără niciun fel de discriminare la piața muncii. Noi, socialdemocrații, sprijinim această petiție, ea trebuie să rămână deschisă, iar probleme precum uh, cele semnalate în această petiție vor fi uh, discutate, sper, vor fi abordate în uh, strategia de care am amintit, post-2020. Prin aceasta vom transmite un mesaj foarte ferm tuturor statelor membre să se apuce și să rezolve odată problema discriminării, să înlăture cât mai curând toate obstacolele, toate obstacolele juridice, precum și cele fizice ce împiedică accesul și să acorde sprijinul necesar acestor persoane astfel încât ele să devină o parte integrantă a societății noastre și să poată să fie integrată, astfel și în câmpul muncii. Cerem așadar ca petiția aceasta să rămână deschisă. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Adam Coșa! Köszönöm szépen a lehetőséget. Mindig ilyen petíció. Mulțumesc! Întotdeauna mă bucur când astfel de petiții ajung în atenția noastră. Sunt de acord cu antevorbitorii, nu vreau să repet principiul de bază, care este bine cunoscut și este consacrat de către Convenție, anume dreptul la un loc de muncă. Eu am citit această petiție și am examinat situația persoanei care a înaintat această petiție. Este o juristă, o persoană care poate foarte bine să lucreze, dar care nu găsește un loc de muncă adecvat. Știm bine că ocuparea este o competență a statelor membre, însă problema este că nu există o uniformitate între statele membre. Nu avem standarde minime. În această dimineață am vorbit despre dreptul de a vota. Cred că ar trebui să avem aceeași linie, să încercăm să impunem un stand, standard minim comun pentru servicii în toate statele membre. Eu cred că ar trebui așadar să cerem uh, condiții minime de integrare a persoanelor cu dizabilități în câmpul muncii în toate statele membre și sper ca strategia europeană pentru persoanele cu dizabilități să vină cu astfel de prevederi clare. Sper ca Parlamentul să-și asume rolul. Petiția trebuie să rămână deschisă și noi trebuie să supraveghem îndeaproape această problemă. Mulțumim foarte mult, domnule Coșa. Și acum îmi dau mie însă cuvântul din partea grupului verzilor și noi eh, sprijinim propunerea de a păstra petiția deschisă. Nu sunt de acord cu concluzia comisiei. care vorbește de a rezervare vis-a-vis -vis de utilizarea mecanismului de monitorizare. The independent mechanism to, to follow implementation of the convention. Există acest mecanism independent de monitorizare a aplicării convenției, dar atunci de ce a mai dat Uniunea Europeană o rezoluție specială sprijinind textul acesteia. Doresc să reamintesc Comisiei că îi revine obligația de a monitoriza punerea în aplicare a mecanismelor sprijinite de instituțiile europene, cum ar fi în primul rând Parlamentul. Nu avem de față pe nimeni din partea petentei. Observații finale de la comisie. Propunerea e să rămână deschisă petiția și probabil să transmitem o scrisoare către autoritățile naționale competente pentru a asigura punerea în aplicare a directivei pe teritoriul lor. Am putea sublinia și rolul comisiei de a monitoriza transpunerea directivei în normele de drept intern și să cerem o informare ulterioară din partea Comisiei dacă petiția rămâne deschisă. Nu am auzit alte opinii sau propuneri, de deci se pare că cu unanimitate decidem să păstrăm petiția, des, petiția deschisă și să trimitem scrisorile menționate anterior. Și profităm de prezența reprezentanților comisiei să le reamintim ca obligația de a monitoriza punerea în aplicare a acestor acte juridice. Următoarea petiție este în conformitate cu ordinea dezinforma forma inițială, 280 din 2019, din partea petentului JB. Este vorba de situația cultivatorilor de portocale din Valentia. Întorpeție nu este prezent. Dăm cuvântul comisiei domnul uh, Luc Berlotier. Mulțumesc. Mulțumesc mult suntem la curent uh, cu importanța acestui sector agricol în Spania, mai ales în zona Valenție, Valenției. Am fost informați recent de situația producătorilor din această regiune. Ne-am întâlnit cu reprezentanții ai producătorilor care au venit la noi la Bruxelles. Producătorii din regiunea Valen- Valenției uh, au probleme cu comercializarea portocalelor din această regiune, pentru că ei pierd din cauza importurilor ieftine din Africa de Sud. Statisticile noastre ne arată că nu s-a înregistrat o creștere semnificativă a importurilor sud-africane în Uniunea Europeană. Din potrivă, volumul a scăzut. Dacă ne uităm la anul 2018, Într-adevăr, importurile au crescut cu 5% în perioada octombrie-noiembrie, care e perioada de producție în regiunea Valenției. În această perioadă, importurile au scăzut apoi cu 40%. Dacă ne uităm la 2019, importurile de portocale din Africa de Sud sunt uh, cu 10% în general sub nivelul din 2018. Deci dacă sunt probleme cu citricele din Valencia, aceste probleme nu sunt legate de importurile din Africa de Sud. Observăm probleme de ordin structural în zona Valenciei. în primul și în primul rând în 2018-2019 producția din regiune a fost la cote ridicate, cu 8% peste recolta anterioară, În plus există și factori de climă, a întârziat înflorirea citricelor și asta a însemnat că perioada de comercializare a fost mai redusă, ceea ce a însemnat că mai multe produse trebuiau să fie vândute într-o perioadă mai scurtă și calitatea a fost uh, mai, mai puțin bună. Au fost multe portocale de dimensiuni mici. Tot din motive de climă, cererea a fost mai scăzută pentru că iarna a fost destul de blândă și consumul nu a fost așa atât de mare ca de obicei. Au fost apoi și inundații, ploi, care au adus o serie de probleme de ordin fitosanitar, afectând nivelul calitativ al portocalelor. Au fost și probleme la frontiera cu Franța, care au afectat comercializarea portocalelor spaniole în restul Uniunii Europene. Când ne-am întâlnit cu producătorii din Valencia, aici la noi la Bruxelles, am observat că există și o problemă de ordin organizațional în sectorul citricelor din Valencia, doar 34% din producători sunt organizați. Știți că vorbim de 300 de organizații de producători în, în, în Spania. Aceste organizații pot beneficia de fonduri operaționale acoperite 100% de Uniunea Europeană, putând să investească prin programele operaționale. Dacă cei din sector nu se organizează în organizații de producători, ei nu pot beneficia de aceste fonduri nu pot întreprinde acțiuni de genul investițiilor, campaniilor de mediu și măsuri de criză pe care noi le confinanțăm într-o proporție de 50%. Există și alte instrumente la dispoziția producătorilor din regiune, în special programe de dezvoltare rurală și măsuri cum ar fi măsurile de investiții care sunt disponibile pe plan de dezvoltare rurală. Deci producătorii spanioli de citrice, mai ales cei din regiunea Valenciei, posedă foarte multe mijloace, foarte multe instrumente care să le permită să treacă peste aceste crize și să-și sporească competitivitatea prin investiții. Prin investiții în infrastructură sau prin investiții Eh, de ordin ecologic pentru a combate factorii negativi de mediu și fitosanitari. Vă mulțumim pentru explicație. Dau cuvântul membrilor comisiei. Domnul Rego mai întâi. Gracias. Mulțumesc. Cu siguranță această petiție transmisă de un agricultor din Valencia este unul dintre cele mai bune exemple de cum afectează acordurile de liber schimb viața cotidiană a multor agricultori mici și mijlocii dintr-un stat membru, cum este cazul nostru, al Spaniei. Mă surprinde pentru că, da, Există o explicație bună a celui care vine din partea comisiei, însă mi-a atras atenția faptul că nu a fost menționat, uh, nu au fost menționate deloc condițiile în care sunt produse citricele în cazul nostru și, de asemenea, cum sunt produse ele în afara Uniunii Europene, pentru că trebuie să spunem că eforturile agricultorilor noștri sunt foarte mari. La noi, uh, aceștia s-au mobilizat foarte mult uh, în acest domeniu, ne preocupă foarte multe lucruri și sunt multe solicitări care sunt uh, transmise de către sindicatele agricole, mai ales din partea celor care au legătură cu sectorul citricelor și sunt multe lucruri importante care au fost semnalizate elemente, cum ar fi activarea clauzei de salvgardare în cazul acordului semnat cu uh, Africa în 2016. Se dorește încheierea acordului uh, cu statul din care provine acest produs și să se stabilească un studiu prealabil și posterior comerțului pentru a vedea care sunt consecințele acestor importuri asupra agriculturii din uh, zonele afectate. De asemenea, produsele ar trebui să fie etichetate în mod corespunzător, astfel încât să ne asigurăm că aceste produse respectă aceleași standarde ca și în Uniunea Europeană. Aceste elemente cu siguranță ar reuși să rezolve ceea ce solicită petiționarul în scrisoarea sa. De aceea, noi, cei care propunem să se păstreze petiția deschisă, um, suntem cei care insistăm asupra acestui lucru și solicităm Comisiei Europene uh, să ne spună dacă se va uh, activa clauza de salvgardare din acordul menționat și dacă se dorește evaluarea impactului importurilor din Africa de Sud asupra agricultorilor din Valencia. Mulțumesc! Thank you. Next speaker. Mulțumim. Doamna Aghiar? Mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, așa cum a semnalizat petiționarul, situația agriculturii din Valencia este critică. Cauza acestei situații ține și de neglijență. Pe de altă parte, agricultorii de citrice din Valencia vând de mulți ani producția lor sub nivelul costurilor. Nu ajung la 25 de cenți per kilogram relațiile cu Turcia, cu uh, Egiptul, importurile de acolo agravează situația. Uniunea Europeană nu a evaluat cum trebuie impactul asupra agriculturii uh, din Valencia. Acordul cu Africa de Sud uh, nu ține cont de nevoile agricultorilor din domeniul citricelor uh, din Valencia. În ciuda cuvintelor liniștitoare din, Afri- din partea Comisiei, aceste produse care vin din Africa de Sud reprezintă o concurență neloială portocalele uh, din Africa de Sud au intrat prin diverse porturi în uh, țara noastră. Noi uh, vă vorbim aici despre o concurență neloială de costuri care au, nu au nimic de a face cu realitatea. Se plătesc între 10 și 12 euro muncitorii care adună uh, și culeg uh, portocalele în Spania. În Africa, uh, costurile sunt mult mai scăzute pentru forța de muncă. Trebuie ca preocuparea pentru lucrătorii noștri să sporească, pentru că în fiecare an agricultorii noștri au de suferit. De asemenea, există o serie de boli care sunt aduse din Africa de Sud și care afectează portocalele noastre abandonul din acest domeniu al citricelor este unul continuu. Care este răspunsul pe care îl dăm noi solicitorilor agricultorilor noștri? E bine, noi lăsăm baltă, nu le oferim suficientă protecție și ei solicită măsuri urgente pentru a remedia această situație. Așadar, doamnă președinte, vă rog să păstrăm această petiție deschisă. Vă mulțumesc. Domnul Garcia Marco domnule Mulțumesc, președinte. Citricele uh, se confruntă cu foarte multe probleme. Colegii mei au menționat numai două, însă și problemele sezoniere de calendar și de control uh, fitosanitar sunt importante. Cele de calendar, în primul rând. Pentru că, până de curând, singura concurență care ne preocupa în Valencia era cea a țărilor din emisfera nordică, Maroc, Egiptul, Turcia producția lor se suprapunea cu a noastră. De câțiva ani ne preocupă de asemenea concurența din partea Republicii Sud-Africa și asta din alte motive. În primul rând pentru că producția de mandarine de acolo, care era inexistentă când s-a semnat uh, acordul în anii 90, a crescut foarte mult. În al doilea rând, pentru că a crescut perioada de import și uh, s-au redus taxele Uh, pentru importurile care vin din zona respectivă până pe 30 noiembrie și uh, în felul acesta la noi au ajuns uh, mult mai multe produse. Trebuie realizat un impact asupra economiei și trebuie văzut care sunt costurile. Trebuie ținut cont de producție și de volumul de uh, portocale importat și de asemenea de mandarine, pentru că acestea reprezintă o problemă. În al doilea rând, aș vrea să mă refer la controlul sanitar. Controlul fitosanitar uh, cu privire la produsele citrice importate este foarte deficitar. Au fost detectate uh, cazuri de diverse epidemii care afectează citricele venite din Africa de Sud și, cum s-a semnalat de curând, uh, sunt și alte boli care le afectează. Prezența acestor uh, probleme în ecosistemul nostru afectează foarte tare producția de portocale de la noi. Așadar, partea a doua din petiție dorește să se stabilească protocoale de control fitosanitar care să respecte uh, standardele și ele să fie realizate de către organismele comunitare. Președinta întrerupe o uh, solicitare din partea interpreților. Rugăm să vorbiți puțin mai lent. toate grupurile politice din uh, Spania vorbesc în acest sens cu aceeași voce. Și, uh, și noi, cei uh, din Partidul Popular European, suntem de acord și considerăm că ar trebui să ia măsuri. Mulțumesc! Thank you, Mr. Jacquet. Mulțumim. Domnul Vasquez urmează. Mulțumesc, Mulțumesc uh, domnule președinte. Spania este cel de-al șaselea producător mondial de citrice și uh, suntem uh, pe primul loc în ceea ce privește portocalele, mandarinele și uh, lămâile. Această poziție de lider reprezintă o bogăție, o activă importantă pentru Spania și pentru Uniunea Europeană. Ea ar trebui conservată și susținută de uh, Uniunea Europeană. Din acest motiv, suntem și noi îngrijorați cu, uh, de situația care este întâmpinată de acest sector în Spania. Concurența neloială din partea Africii de Sud a afectat anumite sectoare, dar nu trebuie să uităm că nu este singura cauză care a dus la această situație. Este foarte important însă să abordăm această problemă. În primul rând ar trebui să ne concentrăm pe negocierile PAC din următoarele săptămâni, pentru că atât finanțarea cât și conținutul și structura sa Um, sunt foarte importante. Astfel, este nevoie de stimulente în acest sector, astfel încât uh, agricultorii să-și poată moderniza exploatațiile și să facă fața concurenței. De asemenea, nu trebuie să mai uh, există concurență numai la nivelul prețurilor scăzute. Trebuie subliniat că în uh, viitoarele negocieri cu Regatul Unit, știm că Spania în 2018 a importat a exportat citrice într-o valoare foarte mare, este foarte important să negociem acest acord astfel încât condițiile să fie benefice. Și, în ultimul rând, trebuie să solicităm Comisiei Europene să existe această clauză de reciprocitate. Acordul include o astfel de prevedere de activare a clauzei de reciprocitate și de salvgaldare în cazul în care uh, agricultorii au de suferit, mai ales dacă standardele nu sunt îndeplinite, mai ales cele fitosanitare. În acest fel, uh, dorim să eliminăm concurența neloială, astfel încât relațiile comerciale cu alte țări să nu fie o povară pentru agricultorii noștri, ci o posibilitate de a îmbunătăți situația. Din toate aceste motive, doamnă președinte, noi solicităm ca petiția aceasta să rămână deschisă. Mulțumesc! Next, Mr. Ben Huber. Următorul vorbitor. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu pot decât să mă alătur celor spuse de antevorbitorii mei din Spania. Numai pentru că producția a crescut într-o zonă și uh, că importul din state terțe a scăzut, asta nu înseamnă că situația de acolo s-a îmbunătățit. Adesea este vorba despre un procent în plus sau în minus în ceea ce, pro, uh, în ceea ce privește producția, dar prețul uh, a, poate fi afectat puternic. De aceea eu înțeleg foarte bine situația agricultorilor din Spania și, așa cum s-a spus deja, trebuie să se țină cont de uh, costurile de producție din anumite state. Aici Spania și producția din Spania este cu siguranță mai scumpă decât în alte țări terțe. Deci nu putem să spunem că se produce în condiții egale. Un alt punct important este sănătatea. Tocmai când este vorba despre uh, protecția plantelor, produsele uh, autohtone din Europa respectă standarde mai înalte decât importurile din state terțe. Și de aceea trebuie să punem accentul și pe sănătate. Așa cum a spus și colegul din partea comisiei, bineînțeles că există diverse posibilități pentru ca organizațiile producătorilor uh, să fie susținute și de asemenea uh, comercializarea. Bineînțeles că este nevoie de uh, cooperative agricole. Mă alătur și eu rugăminții colegilor mei să păstrăm deschisă petiția și așteptăm un raport detaliat al comisiei. Thank you. Mulțumim. Vă rog. Muchas gracias. Mulțumesc. Există o coincidență, o suprapunere a părerilor uh, exprimate de noi. Doream să mă refer și eu la un aspect la care s-a referit uh, reprezentantul Comisiei Europene. Vorbim aici despre producția de citrice, în care există o producție mai mică decât uh, cererea respectiv nu se dorește să se consume atât. La nivel european nu se produce nivelul de citrice pe care îl uh, cer consumatorii europeni. De aceea există țări care sunt interesate de importuri din țările terțe, importuri de citrice. Și asta s-a întâmplat odată cu reînnoirea acordului cu Africa de Sud. Iar uh, repercusiunile directe asupra sectorului producător de citrice din Spania au fost importante, pentru că uh, acesta este sectorul producător principal din Uniunea Europeană. Este evident că acest sector, ca și altele, se poate confrunta cu probleme de structură, însă incidența pe care au avut-o, mai ales modificările care au fost aduse ultimului acord, trebuie luate în considerare de Comisia Europeană. Pentru că el, ele afectează agricultorii europeni. Această reformare a acordului a crescut perioada de uh, importuri fără taxe și am ajuns la data de 30 noiembrie. Au existat 15 zile care coincidea cu calendarul producției din Valencia. Și din acest motiv au existat daune directe asupra sectorului agricol, pentru că nu există cerințe cu privire, privire la reciprocitate. De asemenea, anul trecut s-au produs s-au întâmplat lucruri uh, pe care le-ați menționat. Într-adevăr, uh, au fost produse mai puține produse, dar aș vrea să știu de ce cerințele uh, cu privire la import au fost scăzute au fost căzute special pentru a se putea realiza aceste importuri din Africa de Sud, pentru că Africa de Sud vine cu dăunători importanți. E vorba despre acest dăunător, pata neagră, și dacă această molimă este adusă în Europa, implicațiile sunt foarte importante. Și este vorba despre o eventuală pierdere a culturilor de citrice. Așadar, de ce s-au întâmplat toate acestea? Ei bine, pentru că există interese de favorizare a importurilor din Africa de Sud. Și din acest motiv a fost uh, reînnoit un acord care îmbunătățește uh, condițiile uh, comerciale pentru Africa de Sud. Și fie că se recunoaște acest lucru public sau nu, există un impact uh, important asupra sectorului producător de citrice din Europa, adică din Valencia. De aceea este necesar să se corecteze lucrurile. Și mă bucur că există această petiție, pentru că astfel pot fi denunțiate, uh, pe de o parte, extinderea unui calendar, astfel încât să coincidă perioada de importuri cu uh, cea a culturilor de la noi și, de asemenea, standardele fitosanitare care nu sunt la fel de înalte. Pe de o parte, am uh, revizuit printr-un act executiv uh, criteriile și condițiile uh, pentru importurile de portocale care vin din Africa de Sud. Cel mai rău lucru însă este că dacă nu ne dăm seama la timp de toate aceste consecințe, Într-adevăr, există o problemă structurală, dar uh, vom avea de suferit nu numai din cauza importurilor din Africa de Sud. Principalul competitor al Uniunii Europene uh, în domeniul citricelor este Africa de Sud. Este asta o coincidență? Și noi am îmbunătățit condițiile acordului cu aceștia în mod uh, simțitor. De aceea, trebuie să ținem cont de multe aspecte colaterale care au fost omise, iar sectorul citricelor din Europa, din Valencia, uh, a avut foarte mult de suferit. De aceea am alături și eu solicitării celorlalți colegi și solicit ca această petiție să rămână deschisă și să uh, ne gândim cum putem să finalizăm, să găsim o soluție. Pentru că acest plen a aprobat o rezoluție împotriva legii de executare a Comisiei Europene, facilitând uh, importul de citrice cu controle fitosanitare mai scăzute decât înainte. Și acest lucru s-a adoptat cu majoritate în plenară, cu susținerea tuturor, susținerea majorității deputaților. E bine, acest act legislativ trebuie modificat, trebuie corectat, neapărat pus sub semnul întrebării, pentru că uh, condițiile pentru importurile din Africa de Sud nu pot contraveni intereselor europene. Mulțumesc! Ok, thank you. So- Mulțumesc! Nu avem alte persoane pe listă. Concluzia este atunci următoarea. Toți vorbitorii au propus ca această petiție să rămână deschisă. În ceea ce privește comisiile implicate, petiția a fost trimisă pentru aviz la Agri pe 10 noiembrie și la INTA în aceeași dată. N-am primit niciun răspuns de la Agri, avem un răspuns de la INTA. INTA a decis să ia în calcul această petiție în activitatea lor, în desfășurare. Avem și un răspuns înscris din partea comisiei, însă acest conținut a fost sintetizat de reprezentantul comisiei. Răspunsul lor a venit pe 18 februarie, ieri. Comisia ne spune că, în lumina cifrelor invocate, Comisia nu are dovezi că situația de pe piață ar fi fost cauzată de o creștere a importurilor sud-africane. Deci avem abordări care se bat cap în cap. De aceea putem uh, liniștiți continua să colectăm mai multe informații pe această temă, aș propune să păstrăm petiția deschisă. Nu știu dacă trebuie să o retrimitem la Agri, să le reamintim că nu ne-au dat un răspuns. Sunteți de acord? Sunteți membru Agri. Dumneavoastră ați putea să, să insistați. Eu sunt membră Agri, dar uh, mai sunt și alți colegi care sunt membri Agri, cum ar fi doamna Aguilar și ceilalți. Cu toții suntem membri ai Comisiei Agri. Așa că, din punctul meu de vedere, când va ajunge la Agri, o voi susține. Nu e niciun dubiu. Sper însă să facă același efort și cei uh, din grupul verzilor, care uh, de obicei sunt mai puțin sensibili. Ok, so all of us will do our... Bine, o să facem atunci tot ce putem pentru a intensifica contactele cu cei de la Agri, mai ales cei care sunt membri și la Agri. La Agri. Mulțumesc, haideți să mergem mai departe. So. Armenor. So, petitions 886. Petiția 886, petiția 1168 și petiția 1059, ultima din 2019, primele două din 2016. Petenții sunt spanioli și este vorba de probleme de mediu în zona Mar Menor. Doi petenți sunt prezenți. Doamna Isabel Rubio Perez. Vă rog, 5 minute. I don't see. I, I, I ah. am not Isabel Rubio, but I am... Nu sunt Isabel Rubio, sunt uh, avocatul domniei sale. Aveți cuvântul, vă rog. Mulțumesc foarte mult! Regiune de Murcia. Populația din uh, regiunea Murcia se, uh, s-a îngrijorat puternic de uh, impactul acestei catastrofe. Este vorba despre un ecocid care afectează sănătatea, turismul și, de asemenea, activitatea socioeconomică din zonă. Când am prezentat petiția acestei comisii la finalul uh, anului 2016, Mar Menor suferea uh, de simptomele unei eutrofizări uh, grave uh, provocate de nutrienții în exces din apă. Această petiție a fost discutată de către această comisie și, între timp, vegetația a suferit în continuare, iar declinul a continuat. Aceste municipii suferă în continuare de inundații datorate proastei gestiuni a deversărilor care se încheie în Mar Manor. De asemenea, urbanismul uh, și uh, turismul, de asemenea agricultura care este făcută aici, au dus la toate aceste consecințe negative. Autoritățile uh, naționale și Comisia Europeană au minimizat problema, menținând o poziție de normalitate aparentă și autosatisfacție, spunând că măsurile administrative care au fost luate ar fi fost suficiente pentru a combate acest ecocid. Să ne amintim că este vorba despre o lagună pe litoralul spaniol care este protejată de Natura 2000, o zonă protejată. Autoritățile spaniole au realizat câteva acțiuni uh, ca urmare a denunțurilor cetățenești și juridice, însă ele nu au fost suficiente și au fost adoptate norme contradictorii nu s-a îndeplinit nici legislația în vigoare în acest domeniu. Vorbim de 9600 de hectare ilegale care au fost recunoscute de Confederația Hidrografică din bazinul hidrografic al râului Segura. De asemenea, nitrații, pentru că vorbim aici de foarte mulți uh, kilometri anuali. În plus, uh, este vorba adesea de măsuri end of pipe, adică probleme care nu merg la originea cauzei Politica de mediu din Europa ar fi trebuit să ajute la evitarea unui astfel de dezastru. Eșecul și motivele care au dus la acest eșec se datoresc în exclusivitate omiterii realizării obligațiilor în domeniul de mediu al autorităților competente în ceea ce privește nitrații, zonele protejate și resursele naturale. Bazinul hidrografic al Malmenor este o zonă zero uh, în ceea ce privește prevederile de mediu. Acestea însă, din păcate, aici nu se aplică. Nici directiva cadru privind apele, uh, rețeaua Natura 2000 sau alte directive importante uh, nu sunt uh, puse în aplicare. Vorbim aici despre o zonă vulnerabilă, în care se tolerează în prezent deversări, deversări importante și, de asemenea, irigații care sunt realizate într-una dintre cele mai aride zone din Europa. Rețeaua Natura 2000 este doar o etichetă formală, dar din păcate niciuna dintre prevederi nu este respectată. Planul de gestiune integrală a fost uh, pus în aplicare, însă în continuare se încalcă articolul 6 din uh, directiva uh, privind păsările, care obligă autoritățile competente nu numai să uh, declare spațiile protejate, ci să le și protejeze. Mar Menor este o mare foarte importantă în uh, Spania și reprezintă o activă importantă pentru uh, mediul la noi. Uh, de asemenea, în această zonă um, sunt deversate foarte multe deșeuri, inclusiv deșeuri mine, miniere. Au trecut trei ani de când a fost înaintată această petiție, dar din păcate măsurile care au fost luate nu au fost suficiente. Au fost uh, stabilite măsuri pe hârtie și a fost creată o structură administrativă care din păcate nu uh, aplică măsuri eficiente. Dar haideți mm, să vedem cum stau lucrurile acum. Am venit aici, uh, la Parlamentul European, pentru a uh, vorbi în numele celor care trăiesc în zonă, pentru a uh, proteja mediul din zona Mar Menor pentru că Comisia Europeană, instituțiile europene ar trebui să supravegheze în continuare modul în care este aplicată legislația de mediu în zona noastră. Așadar, am venit aici la dumneavoastră pentru ca dumneavoastră să ne asigurați că aceste prevederi vor fi implementate. Pentru că vorbim aici despre declinul unui ecosistem unde, de care ne-am bucurat în copilăria noastră. În fine, Situația de la noi este alarmantă, așadar am venit să ne asigurăm că uh, sunt respectate drepturile omului, ale celor care doresc să se bucure de ceea ce oferă uh, Laguna Mar Menor. Dorim așadar ca această petiție să se păstreze deschisă, să se realizeze o vizită la fața locului de către uh, această comisie pentru a vedea la fața locului ce se întâmplă în zona noastră și să se realizeze un raport cu recomandări pentru a se evita declinul irreversibil al mal menor. Dorim să se facă un uh, raport din partea Comisiei ENVI a uh, Parlamentului European. Și PETI să solicite Comisiei Europene să își exercite obligația de uh, supraveghetor al uh, îndeplinirii și al aplicării legislației de mediu. Este nevoie de intervenția energică uh, a autorităților în zona noastră. Vă rugăm să ne ajutați să salvăm un ecosistem foarte important pentru mii de ființe umane. Vă mulțumesc. Avem și autorul celelalte petiții din 2016 domnul Luis Alvarez Castellano Rubio. Nu văd uh, patentul. Sunteți aici? Sunt, sunt aici. Vă rog, 5 minute aveți la dispoziție, nu mai mult, pentru că antevorbitorul s-a întins. În primul lugar, agradecer la Comisión que nos permita... În primul rând, doresc să mulțumesc uh, Comisiei care ne permite să prezentăm aceste petiții în legătură cu situația zonei Mar Menor. O situație care s-a înrăutățit și este foarte important ca uh, această situație să fie îmbunătățită pentru că uh, zona a fost neglijată timp de 30 de ani. Și uh, de asemenea suferă de pe, urmare, de pe urma contaminării continue. Răspunsul oferit de Comisia Europeană a permis uh, înaintarea și altor petiții. În răspunsurile comisiei s-a recunoscut faptul că uh, Spania nu și-a îndeplinit uh, obligațiile în ceea ce privește protecția mediului și conservarea zonei. Și uh, măsurile care au fost uh, stabilite prin planurile hidrologice uh, contribuie la uh, agravarea problemei. Cu toate acestea, uh, nu s-au aplicat măsurile uh, cu privire la directiva cadru privind apa și nici uh, cele referitoare la uh, cantitatea de substanțe chimice permise în aceste ape. Autoritățile locale au luat o serie de măsuri, atât de natură juridică și, cât și tehnică, pentru a aborda această contaminare, poluarea din zona Mar Menor. S-a creat de asemenea o comisie științifică, uh, alta de participare socială și s-a vorbit despre un decret pentru uh, garantarea uh, protejării zonei Mar Menor prin luarea unor măsuri obligatorii, mai ales în domeniul agricol. Sperăm că prin aplicarea eficientă a politicii de mediu din uh, de la nivel european să se rezolve situația complexă cu care se confruntă în acest moment laguna. Însă, uh, lucrurile sunt foarte departe de realitate, pentru că nu există niciun comitet științific care să fie demn să poartă numele acesta. Nu, se, nu s-a mai reunit din martie 2018. De asemenea, autoritățile regionale de 27 de ani nu au adoptat instrumentul de gestiune a mediului solicitat de directivele europene. Planurile de uh, ordonare a resurselor umane, instrumentele necesare astfel încât legislația europeană să fie respectată. Situația este tot mai critică în Mar Menor. Ea a fost evidențiată de uh, tot ceea ce s-a întâmplat în ultima vreme. Și acum s-a aprobat planul de gestiune integrală a spațiilor deschise uh, din această zonă. Acesta era în lucru încă din 2013 a fost uh, aprobat și de asemenea trei legi care au legătură cu agricultura și care doresc să uh, minimizeze consecințele negative și de poluare asupra zonei. Este foarte important să se eh, recâștige arhitectura peisagistică din acest domeniu, să um, se refacă zona. Toate aceste eh, măsuri trebuie să fie susținute cu dovezi științifice. Există contaminare cu nitrați eh, ca urmare a agriculturii intensive care a fost făcută în zonă. Cu toate acestea, măsurile uh, corespunzătoare nu au fost uh, aplicate. Nici măcar o măsură nu s-a aplicat pentru a reglementa activitatea agricolă. Din contră, au fost date măsuri uh, care să susțină agricultura de către Ministerul Regional. Documentele care vizează teme importante în ceea ce privește planul hidrologic 2012-2017, admit că uh, planul anterior a finalizat numai șapte din cele zece măsuri care fuseseră inițiate cu privire la protecția zonei, deși multe dintre ele erau considerate prioritare în ceea ce privește poluarea în zonă, respectiv decontaminarea zonei. Când a fost publicat uh, planul hidrologic, care ratifica uh, măsurile din anii anteriori, s-a constatat uh, înrăutățirea situației și, uh, de asemenea, înrăutățirea uh, conținutului chimic uh, al apei, ceea ce a dus uh, la eutrofizarea zonei. Acesta a fost un episod care a înrăutățit uh, starea apei și care a deteriorat și mai mult ecosistemul. De atunci, situația a devenit tot mai gravă. Încă o dată s-a constatat că nu au fost respectate prevederile legislative prevăzute în directiva cadru privind apele. Au existat tergiversări și amânări uh, consecutive și, uh, din păcate, situația nu s-a îmbunătățit ca urmare a acestei cauze. Pentru a conchide, vă rog să veniți să vizitați regiunea Mursia, să vedeți la fața locului cum stau lucrurile, să uh, constatați și dumneavoastră că ceea ce se întâmplă la noi este doar la suprafață și că nu se iau măsurile corespunzătoare. Natura vorbește de la sine, dar uh, aceasta este singura soluție pe care o vedem, pentru că dacă pe noi nu ne ascultați, poate că ar fi bine să lăsăm natura să vorbească de la sine. Dăm acum cuvântul reprezentantului Comisiei, Jose Maria Ramos. În primul lugar... Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să le mulțumesc petiționarilor care au prezentat aici informațiile într-o manieră proporțională, pentru că uh, comisiei îi place întotdeauna să asculte toate părțile. În acest caz este foarte util pentru a putea să ne completăm informațiile cu privire la această situație și să actualizăm uh, stadiul lucrurilor. Aș dori să subliniez că Comisia este conștientă de valoarea ecologică pe care o are Laguna Mar Menor, un spațiu natural unic unde uh, sunt protejate fauna și flora, un uh, loc emblematic, important pentru regiunea Mursia din multe puncte de vedere. Comisia este de acord și împărtășește preocuparea și îngrijorarea uh, pentru situația prin care trece regiunea uh, Mar Menor. Ecosistemul s-a uh, deteriorat tot mai mult în ultimii ani și este necesar să se acționeze rapid pentru ca acesta să fie regenerat și conservat în mod corespunzător. Este o problemă care vine de demult, o problemă istorică. Încă din 2016 au fost înaintate petiții. Atunci a avut loc o criză um, din punct de vedere ecologic și chimic în zonă și aspectul lagunei a fost deteriorat puternic. Până în acel moment, uh, Mar Menor a suferit uh, multe vicisitudini și, așa cum s-a uh, semnalat, în toamna 2019 a culminat cu o serie de fenomene meteorologice extreme și cu ploi și inundații de excepție în zona respectivă. În ceea ce privește situația actuală a Mar Menor, mm, aceasta se datorește și concentrării de multe activități umane în zonă. Studiile care au fost realizate în trecut, uh, dar mai ales din 2016 încoace, au, fost, uh, au arătat această situație. Toate au fost realizate de către comunitatea științifică, profesori universitari, organisme uh, științifice și academice prestigioase, organizații publice de renume, care au pus un diagnostic acestei situații și astfel au fost luate măsuri de către autoritățile competente, la care mă voi referi în cele ce urmează. Neavând mult timp la dispoziție, vreau să uh, vă spun pe scurt ceea ce a făcut Comisia uh, în ultima vreme cu privire la acest subiect. În primul rând, am menținut un dialog uh, permanent cu autoritățile cu privire la Marmea Menor. Astfel, au existat întâlniri la Bruxelles cu autoritățile regionale și, de asemenea, cu autoritățile spaniole naționale la Madrid și inclusiv în Mursia, iar Comisia Europeană a oferit autorităților locale sprijinul său pentru a îmbunătăți situația din Mar Menor. De asemenea, pe lângă acest dialog și colaborarea cu autoritățile spaniole, doresc să subliniez că în, prin funcția sa de supraveghere a aplicării legislației de mediu, Comisia a amintit uh, autorităților spaniole care sunt obligațiile sale în domeniu și aș vrea să mă refer aici la trei directive importante, cea uh, cadru pentru apă, Um, cea privind um, conservarea naturii și cea privind păsările. În 2019, Comisia a publicat într-un raport pe care l-a publicat uh, împreună cu Consiliul și Comisia Europeană uh, prevederi cu, uh, recomandări cu privire la aplicarea prevederilor din directiva cadru privind apa. A existat o poluare care a fost constatată în zona respectivă și care are drept cauză um, activitățile agricole intense, de aceea au fost recomandate măsuri uh, corespunzătoare. Sperăm că autoritățile spaniole vor, lua, uh, vor ține cont de toate aceste lucruri în cel de-al treilea ciclu de planificare, mai ales pentru perioada 2021-2027 și sper că se uh, vor lua măsuri mai ales ținându-se cont de noul plan hidrologic cu privire la Mar Menor. În celelalte două sectoare care au fost menționate, nu, numai, uh, nu este vorba numai despre recomandări, ci Comisia Europeană a deschis două proceduri uh, de uh, proceduri de anchetă orizontală în Spania. Um, au fost ancheta, au, acestea s-au referit la mai multe comunități, printre care Mursia. Vorbim despre una dintre proceduri care se referă la încălcarea directivei privind nitrații, acesta provine din anul 2018. Spaniei a fost adresată o scrisoare în acest sens, în care i s-a atras atenția că nu monitorizează cum trebuie apele sale și că trebuie luate măsurile corespunzătoare, trebuie aplicate prevederile uh, directivei uh, privind nitrații. Trebuie notat că, ca urmare a acestei măsuri, regiunea Murcia a adoptat recent, printr-un ordin din 23 decembrie 2019, uh, emis de Administrația Apelor din Spania, un document uh, prin care uh, se subliniază încă o dată care sunt ariile protejate și se discută despre măsurile cu privire la decontaminare, precum și la uh, masa de apă care este afectată și acțiunile necesare în zonă. Acesta este un pas important. Bineînțeles că nu este suficient, pentru că după declararea zonei ca zonă vulnerabilă, trebuie să fie adoptate programele de acțiune necesare și măsurile eficiente pentru ca uh, decontaminarea să fie eficientă. Comisia va monitoriza uh, situația și așteaptă răspunsul autorităților spaniole. În ceea ce privește cealaltă procedură orizontală, unde uh, ne referim la directiva privind natura, S-a deschis o procedură în 2015 împotriva Spaniei. Este vorba despre locurile care făceau parte din uh, rețeaua Natura 2000. Uh, acestea fuseseră declarate ca zone, uh, zone de protecție specială și în aceste zone trebuiau luate măsuri de protecție speciale și de conservare. După cum a fost menționat, după ce au fost depășite multe dificultăți, în regiunea Murcia, în octombrie 2019 s-a adoptat declarația zonelor uh, speciale de conservare care fac parte din Natura 2000 din zona Mar Menor și uh, regiune. Serviciile Comisiei monitorizează și evaluează în continuare răspunsul din partea autorităților spaniole cu privire la această regiune pentru a vedea dacă măsurile care au fost luate sunt suficiente uh, în cadrul acestei proceduri de uh, încălcare. De asemenea, în noiembrie anul trecut, în uh, noiembrie 2019, așadar, serviciile Comisiei au uh, organizat o întâlnire la Madrid cu autoritățile spaniole competente de la nivel național și regional și în cadrul planului de acțiune pentru natură, uh, persoane și economie, s-a discutat despre măsuri care mai trebuie luate, de asemenea s-a în această uh, reuniune s-a discutat despre situația Mar Menor și despre măsurile de conservare, pe lângă multe alte lucruri care au mai avut legătură cu Spania. Autoritățile competente s-au angajat să transmită informații suplimentare comisiei cu privire la acest subiect și uh, acestea nu ne-au parvenit încă, trebuie spus acest lucru. Pe lângă acest subiect, cel mai juridic, pe care am încercat să vi-l prezint pe scurt, trebuie notat faptul că Comisia Europeană intenționează să sprijine regenerarea zonei prin uh, intermediul finanțării comunitare. Au existat și în trecut mai multe proiecte live în această zonă, Mar Menor. Cel mai important în acest moment uh, este, de fapt, contribuția pe care o oferă fondurile europene, structurale și de investiții din perioada 2014-2020. Concret, uh, a existat un apel și prin investițiile teritoriale integrate Zona a beneficiat de fonduri europene. Este o modalitate de a investi în zonă. Prin aceasta, anumite fonduri europene contribuie la uh, protejarea și stimularea unei anumite zone europene care necesită măsuri sociale și economice. În Spania există mai multe asemenea IT, uh, iar Mar Menor este una dintre ele. Este vorba, aceasta face parte din zona mediterană. Pe lângă efectele socioeconomice dorite, se dorește și uh, redresarea situației de mediu din uh, zona mar uh, menor. Atât uh, Fondul European uh, pentru Dezvoltare Rurală și Agricolă, Fondul Maritim European uh, au pus la dispoziție bani pentru ca în această zonă să se ia măsurile necesare. Sunt bani europeni disponibili iar autoritățile spaniole competente îi pot utiliza prin intermediul proiectelor și în felul acesta se poate rezolva pas cu pas uh, situația din zonă. De asemenea, trebuie observat că au fost luate anumite măsuri de către autoritățile competente din Spania în ultimele luni, care nu sunt uh, reflectate în comunicările uh, instituțiilor europene încă. De exemplu, regiunea Mursia a adoptat în 26 decembrie un decret de protecție integrală a Mar Menor. Această lege, adoptată de guvernul regional, a fost validată de uh, comunitatea din Mursia și acesta mai trebuie să treacă prin Parlament și în felul acesta vor putea fi realizate modificări la această lege care oricum este în vigoare. Comisia Europeană analizează de asemenea conținutul acestei uh, noi legi de protecție a zonei Mar Menor. În ceea ce privește administrația generală a statului, trebuie subliniat faptul că există un plan de poluare zero în zonă, care ține de um, planul de tranziție ecologică din zonă și care dorește să reducă consecințele uh, negative de mediu din zonă. Se dorește să se răspunde la situația de urgență în care se găsește mar menor, se identifică uh, prioritățile necesare, astfel încât uh, starea acestei zone să se îmbunătățească. În fine, este necesar să menționăm faptul că um, procuratura care lucrează în acest domeniu a intervenit, a anchetat situația și există anumite situații de contaminare care au ajuns în fața instanței în Spania pe cale penală. În concluzie, Comisia Europeană va continua să examineze această chestiune, bineînțeles, în cadrul competențelor sale, care sunt limitate, și încearcă să fie o parte din soluție. Comisia Europeană consideră că aplicarea eficientă a politicii de mediu uh, a Uniunii Europene și obligația, obligațiile care uh, derivă din cele cinci uh, acte legislative din domeniu ar putea duce la rezolvarea situației critice în care se găsește zona Mar Menor. Pentru aceasta este însă necesar să se pună la dispoziție resursele necesare, să se utilizeze fondurile europene și de asemenea să se țină cont de cunoștințele științifice necesare care să permită rezolvarea situației. În plus, pentru a garanta conservarea și regenerarea unui spațiu atât de valoros ca acesta, este foarte important să se stabilească o colaborare bună între diferitele uh, autorități competente de la nivel național, regional și local, precum și participarea diferitelor grupe de interes și a societății civile. Mulțumesc! Thank you, Mr. Mulțumim reprezentantului Comisiei pentru această prezentare detaliată. Dau acum cuvântul membrilor noștri, doamna Aghira Garcia. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, mm, la... Mulțumesc, doamnă președinte. Îmi pare rău că ne confruntăm cu această situație îngrozitoare care durează deja de mulți ani de zile și vreau să îi felicit pe petiționari și uh, pe reprezentanții platformei care ne care ne-a însoțit, pentru că dacă n-ar fi existat societatea civilă în zona Mar Menor, lucrurile ar fi rămas la nivel local și nu s-ar fi ajuns uh, să se caute o rezolvare la nivel european. Mă bucur că discutăm despre acest lucru, deși îmi pare rău că există situația respectivă și doresc să mulțumesc societății civile pentru că în uh, zona respectivă, în comunitate, este foarte important să se rezolve situația prima oară când uh, am văzut cum stau lucrurile, pentru că uh, lucrurile trebuie văzute la fața locului, nu doar vorbi despre asta. Și eu locuiesc foarte aproape de Mursia, uh, sunt din Granada și prima dată când am fost la fața locului să văd cum stau lucrurile, care este situația, deci acum 4-5 ani, când au început să se înrăutățească lucrurile. Bine, totul a început mult mai de mult, dar când s-a agravat cu adevărat situația. Bine, lucrurile erau cu adevărat teribile. Acesta este o lagună minunată, dar nu Nimeni nu-și dea seama, nimeni nu se preocupa de acest lucru. Turiștii își anulaseră uh, um, concediile. Hotelurile fuseseră închise, restaurantele la fel și oamenii erau pur și simplu disperați. Așa stăteau lucrurile. Era o zonă devastată. nu se întâmpla nimic de luni de zile, pentru că vorbim aici despre o situație îngrozitoare și au fost toate o serie de măsuri, dar care nu au ajutat la nimic. Pentru că directiva privind nitrații uh, nu a fost respectată absolut deloc. Însă, nu putem să-i arătăm cu degetul numai pe agricultori, pentru că ei au făcut ceea ce le-a permis guvernul din Mursia cu concesiuni de apă, cu drepturi care le-au fost acordate. Deci uh, nu au făcut nimic ilegal. Nimic care să nu fi fost consimțit și susținut de guvernul din Mursia, acele, unde guvernează același partid ca și acum 25 de ani. Deci fie că fac lucrurile bine, fie că îl fac rău, ele merg înainte. Și asta este grav. De aceea nu aș permite ca agricultorii să fie acuzați pur și simplu. pentru că totul a fost făcut cu consimțământul uh, forurilor superioare. S-au uh, săpat o serie de puțuri pentru a se ajunge la apă. Deci, directivele pur și simplu nu au fost uh, aplicate. Iar consultantul pe agricultură cu care am vorbit, mi-am de el pentru că a fost un coleg de-al meu, eram consultant în comunitatea de lângă, era foarte mulțumit de modelul agricol del Campo de Cartagena. Da, noi nu eram mulțumiți și totuși cei din Mursia da. Cu toate acestea, asta s-a întâmplat acum mulți ani și eu sper ca lucrurile să se îmbunătățească. Într-adevăr, uh, legea privind bazinul hidrografic era uh, gestionată de la nivel național. S-a transferat multă uh, responsabilitate la nivel regional, dar trebuie luate măsuri la modul serios trebuie să se intervină. Am văzut uh, foarte bine propunerile care au fost făcute, însă problema este că situația de mediu continuă să fie dezastruoasă. Localitățile din zonă au avut foarte mult de suferit, foarte multe uh, familii din Alcazares, din Cartagena și-au pierdut casele situația este foarte grea. Așadar, trebuie să ne mobilizăm. Comisia Europeană, uh, instituțiile din Bruxelles trebuie să stimuleze lucrurile și trebuie să înțeleagă că totul trebuie să se schimbe. Modelul agricol aplicat și, de asemenea, modelul urbanistic aplicat. Și, de asemenea, modelul turistic. Totul, toate aceste sectoare profesionale care s-au dezvoltat cu o viteză incredibilă și care sunt până la urmă responsabile de situația în care a ajuns uh, Laguna Mar Menor. Și cu aceasta doresc să închei. Și vreau să spun că acum patru ani îmi venea să plâng când vedeam cum arată lucrurile în Mar Menor și când vorbeam cu oamenii de la fața locului. Mi-a fost greu, dar a fost și mai greu când acum trei ani, acum doi ani, colegii mei din Mursia m-au sunat și mi-au spus vino să vezi, lucrurile sunt tot mai rele iar pescarii nu mai pot pescui și oamenii nu mai pot trăi în zona respectivă. Și în final, nu s-a prezentat nicio soluție. Sper să se ia măsuri, să se găsească soluții. Nu știu dacă mai poate fi recuperată laguna. Eu sper așa să fie. Însă, sper de asemenea că cei responsabili să dea explicații, pentru că au avut această responsabilitate ani de zile și să-și ceară scuze pentru că au făcut un rău, un prejudiciu mediului și, de asemenea, uh, la nivel social și economic, uh, care nu va mai putea fi uh, reparat. Mulți colegi care au fost răspunzători uh, de politica care a fost făcută în zona respectivă vor intra în cărțile de istorie ca model de așa nu se face. Noi trebuie să oprim această situație. Da, trebuie respectate uh, toate directivele, cea uh, privind nitrații, directiva cadru privind apa, dar trebuie să ne mobilizăm și să schimbăm lucrurile. Pentru că această situație trebuie modificată. nu știu dacă este o situație irreversibilă. Eu sper că lucrurile mai pot fi corectate. Însă mi-ar plăcea să facem tot ceea ce este posibil, tot ceea ce ține pentru noi, să avem inițiative pentru a susține societatea civilă care s-a mobilizat și a fost foarte vigilentă cu privire la această situație. Mulțumesc! Next, Vă mulțumesc! Următorul intervenient are cuvântul, vă rog. Muchas eh, Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. În primul și în primul rând, doresc să mulțumesc autorilor acestei petiții care au venit aici la noi și ne-au prezentat care este situația în zona Marmelor, arătându-ne și cum am putea contribui la îmbunătățirea lucrurilor acolo. Considerați-vă bineveniți eh, și vă asigur că noi toți cei prezenți aici vom încerca împreună să găsim o soluție. Malmenor se află în regiunea Mursia, dar în ultimă instanță vorbim de patrimoniul nostru comun al tuturora. Este vorba de un tezaur ecologic și istoric important pentru întreaga Europa. Eu nu sunt uh, murtie, din, eu sunt din Mallorca, însă consider că este vorba aici de un bun al nostru, al tuturora. Sunt pe deplin de acord cu spusele dumneavoastră. M-am întâlnit uh, cu o serie de oameni de știință și vreau să-i spun uh, colegei mele care a vorbit înainte de anumite temeri pe care dânsa le, le are, pot să vă spun că în ceea ce mă privește, din câte știu, situația s-a îmbunătățit, iată, am vești bune și situația se poate îmbunătăți și pe viitor. Lucrurile s-au schimbat în bine, zona se regenerează în prezent. Am discutat cu reprezentanții unor asociații active în zonă, și vreau să vă liniștesc puțin pentru că înțeleg neliniștea dumneavoastră. Însă, după cum știm și de la reprezentantul comisiei, comisia este în cunoștință de cauză. Eu am contactat deja comisia cerându-le ajutorul pe anumite teme și împreună ne putem bucura pentru că Comisia s-a angajat în scris să ofere finanțarea acestor măsuri. Nu e vorba de un efort individual personal al meu, ci e un efort colectiv. Autoritățile locale din Murția au luat și ele o serie de măsuri. Unele dintre ele au fost evocate de reprezentanții Comisiei Planul de Protecție, clasificarea speciilor protejate, recuperarea stocurilor și așa mai departe. Deci există măsuri, există inițiative în prezent. Ministerul Tranziției Ecologice din guvernul spaniol da,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 cu toate încercările făcute, nu se poate spune că reprezentanții guvernului au ascultat cu adevărat pe cetățenii Murthiei, pentru că era vorba de intervenții concrete. Eu am trecut personal prin această situație, am văzut ce s-a întâmplat, m-am întâlnit cu persoanele implicate și trebuie uh, într-adevăr să determinăm și să vedem în ce măsură putem interveni și salva această lagună sărată mar menor. Pot să vă spun că autoritățile locale din Murtia, guvernul local mursian, a inclus în bugetul său 50 uh, de milioane de euro, 56 de milioane de euro Sigur, se poate investi și mai mult, dar toate părțile trebuie să contribuie la găsirea unei soluții, pentru că nu trebuie să permitem ideologiei, etichetelor politice să, să intre în joc, să acceptăm o singură culoare, albastrul lagunei. Care e angajamentul nostru ca spanioli mândri, ca locuitori ai Maiorcări sau ai Mar Menor, în cazul acela. Ce are obiectivul nostru al tuturor? Să nu facem o politică în acest caz, pentru că ce e important aici este mediul înconjurător și nu o să avem rezultate concrete decât dacă cu toții suntem la înălțime. Vă mulțumim foarte mult, spune la președinte, următorul intervenient. Eh, în primul lugar, Quería... Mulțumesc, doamna președinte. Eu vreau să îi felicit pe petenți și să-i încurajez. Îi încurajez pentru că revendicările lor i-au adus aici, în comisia noastră. Această petiție nu este nouă și a fost semnalată Parlamentul European acum vreo 20 de ani cu siguranță nu e ceva nou care datează de doar șase luni sau de o perioadă scurtă. Amintesc, avem de salvat o lagună cu apă sărată, o lagună printre cele mai frumoase din Europa și care se confruntă cu o criză de mediu fără precedent. Problema se agravează. S-a spus că se eutrofizează, am văzut acele imagini uh, în care laguna nu mai era albastră, ci verde. Am văzut că mii uh, de animale, milioane de pești, poate, au murit în masă, deci foarte multe specii acolo, din cauza schimbării culorii apei. Ecocidul ar însemna moartea definitivă a acestei lacune și suntem foarte aproape de ecocid. În acest moment există șase zone de conservare speciale protejate de directiva Habitate și zone protejate pentru că acolo trăiesc anumite specii de păsări protejate prin directiva pentru păsări. Iată de ce cred că această petiție trebuie să rămână deschisă. Parlamentul și Comisia trebuie să acționeze pentru a rezolva problema lagunei Mar Menor. S-a vorbit foarte mult în ultimii ani de mediu și s-a spus de nenumărate ori că transformarea teritoriilor se face într-un ritm intens. Antevorbitoarea a spus foarte bine mai devreme că a existat o utilizare intensivă necontrolată a nitraților și s-a încălcat directiva aplicabilă. Planificarea urbană, de asemenea, a luat avânt fără niciun fel de control. De fapt, nici nu există un plan urbanistic acolo în zonă. trimișii guvernului regional au stat de vorbă într-adevăr cu noi, dar uh, chiar și ei recunosc că nu există un plan urbanistic și mai sunt și reziduri uh, din activitățile industriale de anii 80, activități nautice. Sunt foarte multe probleme acolo, probleme de mediu, probleme sociale, dar și economice. 500 de mii de oameni acolo ar trebui să poată trăi și să se poate întreține. Dar, din păcate, nu reușesc, pentru că sunt consecințe economice directe. În această zonă din Mursia, suntem cu toții afectați de fapt de ce se întâmplă acolo. Chiar dacă nu locuim acolo, suntem cu toții vizați, cred. Așadar, noi cerem ca petiția aceasta să fie trimisă și Comisiei Envi și să trimitem o delegație care să viziteze Laguna Mar Menor. În urmă cu câteva săptămâni am spus că această comisie pentru petiții poate că nu ar trebui să se deplaseze, dar uh, dacă tot vrem să oferim un sprijin, de ce să nu o facem această deplasare? Să mergem cu Comisia Envi, facem acolo viste la fața locului, și va fi cu siguranță de folos să stăm de vorbă cu organizațiile societății civile, cu ONG-urile care luptă pentru salvarea lagunii, lagunei Mar Menor. Să vedem exact cauzele, să vedem care sunt recomandările, ce se poate face efectiv, bineînțeles bazându-ne pe dovezile științifice. Cer Comisiei Europene, pentru că am ascultat uh, intervenția cu mare atenție, cer Comisiei să se implice realmente și în mod direct să lăsăm cuvintele, haideți să trecem la fapte. Frumoase întâlnirea la Madrid, dar haideți să mergem în teritoriu, pentru că lucrurile arată complet altfel acolo. La fața locului chiar se simte mirosul, se vede culoarea apei și puteți vedea cu ochii voștri ce se întâmplă cu mediul. Haideți să lăsăm scuzele, deci nu mai vreau scuze de la Comisia Europeană, nu mai vreau scuze nici de la Guvernul Regional din Mursia Vreau să se identifice clar cauzele, iar comisia să stabilească clar cine trebuie tras la răspundere, iar dacă trebuie să fie date sancțiuni, să se dea, și iar dacă este cazul de infringement, să se facă. Iar uh, pentru că negociem cadrul financiar multianual, haideți să stabilim uh, și sume pentru programe de investiții care să rezolve aceste probleme probleme care sunt uh, agravate de faptul că nu sunt suficiente resurse pentru zonele care sunt afectate de aceste probleme. Repet, vrem mai multe eforturi de la Comisia Europeană și vrem ca petiția să rămână deschisă. Mulțumesc! Please. Thank you, Chair. Uh, I'm not going to repeat all the praisings. Domnul White, mulțumesc. Nu am să repet ce înseamnă uh, patrimoniul uh, cultural, patrimoniul de mediu și uh, de ce această lagună este un tezaur pentru Europa întreagă. Știm ce probleme sunt acolo, știm de 30 de ani deja că autoritățile locale nu sunt dispuse sau poate că n-au capacitatea de a aplica normele europene și nici măcar pe cele spaniole sunt toate semnele că s-a încălcat în mod conștient și deliberat de către autoritățile locale legislația europeană și legislația națională. Am înțeles că uh, autoritățile locale nu permit uh, decât anumite lucruri. În ce privește pe cei care se plâng de problema nitraților, să știți că uh, se poate foarte bine să uh, faceți agricultură, pentru că și eu am făcut agricultură cu îngrășăminte și se uh, pot uh, împiedica efectele de propagare. Nu trebuie neapărat uh, să spunem că dacă vrem să facem agricultură, trebuie să acceptăm și efluenții. Nu, nu pot să accept ca um, deșeurile, apa care rezultă din aceste activități să se scurgă pur și simplu în mare, fără ca nimeni să reacționeze. Știu că PPE-ul, conservatorii sunt cei care conduc regiunea, acum au intrat socialdemocrații la guvernare și salut faptul că în sfârșit și din partea socialiștilor și democraților cineva zice că ar trebui să mergem acolo să ne informăm și că se solicită pedepse. Pe mine mă surprinde în mod pozitiv să văd că Comisia Europeană deja a luat măsuri, însă de la procedura din infringement din 2015 nu se mai întâmplă nimic. S-a lansat infringement și în 2017 și din nou niciun rezultat. Toate petițiile, toate inițiativele nu au dus la niciun rezultat. Deci întrebarea este cum putem să promitem cetățenilor spanioli că vom proteja mediul promisiune pe care le-am făcut atunci când am acordat statutul de Natura 2000. Și ne mai mirăm că cetățenii nu mai au încredere în Uniunea Europeană E de datoria noastră să ne asigurăm că situația de acolo se schimbă rapid și în bine. Iar eu susțin propunerea colegului spaniol, tot de la socialiști și democrați, cred, să aplicăm pedepse concrete. Să umblăm la bani. Pot să vă spun că, în ce mă privește, în țara mea așa se întâmplă. Dacă nu respecti regulile, și asta vedem dacă fermierii uh, poluează cu nitrat, înseamnă că nu respectă regulile, li se taie subvențiile. Noi finanțăm agricultura până la urmă. Și să amintesc uh, ce a spus colegul de la Ciudadanos, care acum guvernează cu conservatorii, A fost a propunere PAC pe, pe care eu și doamna Aguilera am negociat-o, spunea tocmai asta, să avem o strategie agricolă, dar o altă strategie, nu um, să continuăm cu starea veche de lucruri prin care să um, să nu ne străduim prea mult. Se pot folosi și îngrășăminte care nu poluează cu nitrați, se pot folosi și îngrășăminte artificiale în mod responsabil. Deci, haideți să le tăiem banii până când fermierii nu își dau seama că trebuie să respecte exact aceleași reguli pe care le respectă toți ceilalți fermieri din restul Europei. Asta ar schimba radical situația, pentru că atunci când fermierii văd că nu mai primesc subvenții, pentru că nu au respect pentru apă și pentru mediu, așa cum cer regulile, atunci o să vedem o schimbare radicală din partea lor. Și abia atunci vom vedea un impact pozitiv în Laguna Marmenor. Deci, așadar, Vreau să susțin inițiativa colegului spaniol, haide să trimitem acolo o misiune. Dacă nu există o majoritate în această comisie, haide să discutăm cu cei de la Envi și să vedem ce putem face. Putem, sigur, să regretăm trecutul, ceea ce am făcut și eu, dar asta nu îi va ajuta pe cei din laguna Mar Menor, nici pe laguna însăși. Haideți să încercăm să tragem învățăminte din ultimii 30 de ani, să mergem acolo și să pornim o schimbare reală. Mulțumesc! Thanks for your emotional speech. Mulțumim, stimate domn, pentru acest discurs plin de emoție. Domnul Berhuber, mulțumesc foarte mult că mi-ați dat cuvântul. Vreau să le mulțumesc și petenților pentru că au venit până aici. O să fiu concis. Vreau să mulțumesc comisiei pentru comentariile pe care le-a făcut și care prezintă tot ce au făcut. Așa este, au fost eșecuri mari în ultimii ani. Nu vreau să arăt cu degetul, colegul meu a făcut asta deja. Ce trebuie să facem este să ne asigurăm că se respectă normele. Sunt convinsă însă că nu ține doar de Uniunea Europeană, ci și de autoritățile naționale și locale, pentru că și acestea trebuie să arate că fac progrese și că se străduie să rezolve problema. Noi trebuie să facem toate eforturile necesare pentru a proteja ecosistemul și a-i proteja pe cetățeni. Deci trebuie să înregistrăm pași concreți în 2019 s-a mai registrat încă o petiție. Eu cred că ar trebui să ne folosim de petiția din 2019 pentru a continua să menținem presiunea. Și, bineînțeles, trebuie să asociem Comisia Envi. Poate să trimitem acolo o misiune constatatoare. Sper să Putem face asta și în cazul altor petiții. Mulțumesc! Are cuvântul domnul Zoido. Mulțumesc, doamna președinte. Trebuie totuși să recunoaștem că s-au făcut unele lucruri cu bună credință. Petenții nu au apartenență politică, ei s-au implicat pentru a salva laguna Mar Menor. Eu cunosc această regiune, așa cum cunoaște orice om care locuiește acolo. Și știu că, da, este o comoară a naturii, o minunăție. Prima dată când i-am dus pe copiii mei la mare, acolo i-am dus și acolo se duc de fiecare dată. Acolo au învățat să nuate. Din păcate, în ultimii 2-3 ani n-au mai putut să facă asta și s-au întristat. Familia, prietenii, vecinii, cu toții suferă din cauza situației în care a ajuns Mar Menor. Și am văzut că și în uh, rândul guvernului regional sunt uh, sentimente de tristețe. Și să știți că spun asta fără ca ei să aibă vreo influență asupra mea. Știu și că există multă îngrijorare în rândul oamenilor de știință. Nimeni nu a fost uh, mulțumit sau bucuros de situația din ultimii ani. Așadar, haideți să nu cădem în capcana ideologică. Autoritățile regionale din Mursia nu numai că s-au ocupat de situația din Mar Menor, ci au uh, luat măsuri concrete și cu siguranță vor continua să o facă. Iar comisia spune acest lucru. Am aici uh, foi care arată toate demersurile făcute de regiunea Mursia și um, toate activitățile de decontaminare, etc. Sunt mai multe controle, s-au impus sancțiuni, toate pentru a respecta directiva din 2018 și procesul pentru elaborarea planului de management pe 2019 a fost unul foarte transparent. Și au existat și multe organizații, multe asociații care au ajutat, le-am pe toate aici. Am și decretul lege pentru protejarea ecosistemului din Mar Menor de anul trecut. Per ansamblu am văzut că s-a respectat uh, principiul participării cetățenești, s-au alocat peste 8 milioane de euro ca ajutor de urgență pentru protejarea acestei regiuni. Sunt multe alte inițiative, 56 de milioane dedicate uh, lagunei Marmenor în bugetul din anul acesta, bani alocați de către Guvernul Regional din Mursia. Și totuși aici uh, văd că sunt și oameni care nu țin seamă de toate aceste fapte. Sau poate nu le interesează. Sunt oameni care vor pur și simplu să politizeze o chestiune care este sau ar trebui să fie o chestiune transversală, salvarea ecosistemului din Mar Menor. Unii socialiști, care probabil că și ei uh, sunt influențați, primesc indicații, aș vrea să spun că Sanchez a redat Spaniei această regiune atunci când avea cea mai mare nevoie. Mulți au zis că um, preferă să renunțe la Murcia decât să renunțe la Sanchez. Practic, um, se instrumentalizează această problemă pentru a combate PPE-ul. Vă dau niște exemple când a, a izbucnit furtuna Gloria, premierul s-a dus acolo cu elicopterul, a survolat Mar Menor, s-au făcut câteva poze și cât a alocat pentru a rezolva problema? Zero bani. În schimb, poate colega Aguilera știe că pentru Catalonia s-au dat foarte mulți bani și astfel s-a cumpărat și sprijinul unele dintre politicieni. Sigur că îi vei răsplăti pe cei care ți-s loiali și nu pe cei care te critică, nu-i așa? Pentru că s-a vorbit despre bugetul alocat de guvernul spaniol, să știți că guvernul din Mursia a, a cerut un împrumut de 300 de milioane de euro pentru a ecologiza Marmenor, Iar uh, Sanchez s-a opus, a spus că nu ar trebui să se facă o ecologizare a zonei. Ministrul Fiscalității a spus că Mursia ar trebui să plătească impozitele și taxele înainte de a primi creditul. O să închei spunând că dacă Sanchez nu acordă fonduri după ce furtuna respectivă a lovit zona Mar Menor și nu permite accesarea fondurilor europene, înseamnă că guvernul spaniol nu este interesat de Mar Menor, ci vrea pur și simplu să întrețină tensiunea, să alimenteze uh, disensiunile între noi. Deci ar trebui să lăsăm la o parte ipocrizia populistă, să nu politizăm această chestiune. Haideți să ne unim forțele. Avem uh, comunitatea oamenilor de știință, avem ONG-urile, uh, mari menori ar trebui să devină o problemă de stat și nu o modalitate de a ne manipula. Dacă vrem să asigurăm viitorul acestei zone, să se vorbească și cu Sanchez, să nu mai blocheze măsurile și să încercăm să colaborăm cu toții pentru a rezolva această situație extrem de gravă. Mi-a pedit la palabra al señor Urtasun, că nu Mulțumesc, mi-a cerut cuvântul domnul Urtasun, care nu a intervenit până acum și apoi uh, alți colegi care mai interveniseră, dar prefer să-i dau cuvântul uh, domnului Urtasun mai întâi apoi doamna Sira și apoi dumneavoastră. Vă rog. Foarte pe scurt, uh, pentru că voiam să spun doar că mi se pare că ne aflăm în fața unei petiții care, prin care atât petiționarii și comisia au demonstrat că există posibilitatea încălcării drepturilor, uh, dreptului european, a legislației europene în domeniul mediului și că este vorba despre un declin al uh, mediului ambiental. Așadar, va trebui să vedem în ce măsură a fost încălcată legislația de mediu și uh, trebuie să uh, insistăm în respectarea acesteia, pentru că asta este funcția noastră. Nu aș vrea să transformăm asta într-o dezbatere uh, între niște grupuri politice din Spania, pentru că cred că nu este locul potrivit uh, să facem acest lucru. Bineînțeles că este o situație gravă cu care ne confruntăm, pentru că este foarte grav să fie încălcată uh, legislația europeană de mediu și acest lucru a fost demonstrat demonstrat atât de petiționar cât și de comisie și pentru asta trebuie să găsim soluții. De aceea, cred că ar trebui să cădem de acord cu privire la propunerile care au fost făcute, eventual o misiune la fața locului, să existe un raport uh, realizat de comisiile competente, dar să nu stricăm o dezbatere în fața unor petiționari care au venit cu niște solicitări concrete, reale și să uh, transformăm tot într-un ping-pong între grupuri politice uh, spaniole. Yes. Mulțumesc! spune doamna Rego, doream să le mulțumesc petiționarilor care s-au prezentat aici, pentru că scenariul pe care ni l-au prezentat este unul dezolant, cât se poate de trist, este o imagine terifiantă al colapsului ambiental de care suferă o zonă foarte importantă din punct de vedere ecologic. Îmi pare foarte rău de unele lucruri pe care le-am auzit. Eu sunt de acord cu ce a spus domnul Urtason. Este păcat să convertim acest spațiu într-unul al disputei între teritorii diferite ale unui stat și asta în sânul unei comisii a Parlamentului European. Mi-ar fi plăcut ca acest spirit transversal, care uh, i-a inflamat pe unii dintre colegii care au intervenit înainte, să fie predominat atunci când am făcut propunerea de a transmite o misiune în zona Mar Menor, o misiune a acestei comisii pentru a vedea la fața locului ce se întâmplă acolo. Pentru că sunt de acord cu multe lucruri care au fost uh, spuse aici și când ajunge acolo la mar menor și vezi în ce s-a transformat laguna, simți cu adevărat în ce măsură uh, afectează această catastrofă oamenii care trăiesc acolo, din toate punctele de vedere. Și ar fi fost prioritar să mergem la fața locului, pentru că datele care ajung la noi ne arată că situația este una dezastruoasă. Dar doar așa se pare că situația nu se va putea rezolva imediat. Deci eu mă gândeam că ar fi fost o situație prioritară, ca o misiune a acestei comisii să meargă la fața locului și să observe acolo ce se întâmplă, care este situația. Acest lucru are de-a face cu deciziile politice care s-au luat și cu un guvern care a luat decizii politice pe baza unui model care a intensificat agricultura în zonă. Bineînțeles că adesea um, agricultura se face în defavoarea mediului, dar uh, sunt probleme care există. Există exploatații ilegale în zonă care au generat sau au contribuit la acest dezastru de mediu în zona Mar Menor. Toate aceste lucruri trebuie subliniate. Și eu mă bucur foarte mult că sunt oameni care sunt îngrijorați acum de acest lucru. Sunt unii care uh, au spus că putem să ne bazăm pe sprijinul lor. Haideți să oferim acest sprijin și când propunem o misiune în zonă. Uh, Așadar, trebuie subliniat că această, uh, că este obligatoriu ca această petiție să fie păstrată deschisă și să existe un mecanism de presiune astfel încât măsurile corespunzătoare să fie luate, luate la fața locului. Pentru că nu este vorba numai de măsuri care țin de resurse. Trebuie să existe un diagnostic corect și de asemenea să se ia măsurile corespunzătoare care să fie eficiente. Bineînțeles că vom propune din nou, nu numai uh, prin intermediul Envi, să se preia o responsabilitate comună și a acestei comisii pe acest subiect, astfel încât să mergem la fața locului să vedem situația din Mar Menor. Deci, solicităm un raport autorităților regionale prin care să explice care sunt măsurile pe care le vor uh, lua, astfel încât uh, hectarele care sunt exploatate ilegal în Campo Cartagena să fie închise. De asemenea, solicităm Comisiei Europene să ne informeze cu privire la motivele care au uh, dus la aprobarea ultimei amânări cu privire la uh, aplicarea prevederilor directivei privind apa. Acest lucru este absolut obligatoriu. Mulțumesc. Gracias. Tiene la palabra señora Aguilera. Mulțumesc, doamna Aguilera. Voiam să clarific un aspect la care s-a referit domnul Weiss cu privire la modelul agricol. Eu nu protejez sau apăr vreun uh, model agricol. Ceea ce vreau să spun este că agricultura care a fost făcută în ultimele două decenii nu a fost făcută ilegal, ci a fost permisă. Din acest motiv, sunt surprinsă pentru că Există puțuri ilegale, există situații ilegale care au fost permise și asta nu de acum trei zile. Eu nu uh, susțin acest model agricol, mie nu îmi place, dar nu trebuie să pierdem din vedere obiectivele noastre. Și închei, foarte pe scurt, spunând că nu știu dacă e nevoie de traducere, dar n-am înțeles ce a spus uh, colegul meu când a vrut să spună că nu trebuie să politizăm dezbaterea. Poate că n-am uh, înțeles eu bine sau n-au știut uh, să-mi uh, interpreteze acest lucru cole- uh, traducătorii, interpreții. Iamos el debate. Gracias, presidenta. Quería aclarar do- Mulțumesc, doamnă președinte. Doream să clarific câteva subiecte. Partidul Popular nu s-a opus uh, niciunei vizite la fața locului. Partidul Popular singurul lucru pe care l-a făcut a fost să stabilească alte priorități. A avut altă prioritate, pentru că noi am încercat să sprijinim uh, alte direcții și, bineînțeles că este foarte important uh, să aflăm cum stau lucrurile cu, cele, cu asasinatele politice care au avut loc. Aceasta a fost prioritatea noastră. În ceea ce privește politizarea discursului, eu am aici toate datele uh, din toate studiile care au fost realizate. Dar Guvernul din Mursia este cel care trebuie să schimbe tonul și, de asemenea, conținutul. Mulțumesc. Much, ahora, muchísimas gracias. Președinta, mulțumesc. Am încheiat uh, dezbaterea și pentru a închide această petiție vom da cuvântul pentru două minute domnului Ortunio și apoi alte două minute domnului uh, Castigliano Rubio. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. În zona mare Menor uh, nu înțelege cum stau lucrurile cu politica, dar în acest moment vorbim de uh, foarte multe hectare care sunt exploatate ilegal în zonă. Și ceea ce solicităm Parlamentului uh, European este să ne ajute în aplicarea prevederilor legale. Pentru că există o lipsă de viziune critică din partea Comisiei Europene de a verifica toate uh, dialogurile, schimburile de opinii care au fost făcute, măsurile luate. Tot ceea ce s-a făcut s-a făcut în ultimele zile. Este praf în ochi. Înainte să se încheie acest dialog și înainte de publicarea altor prevederi, important este să se aplice cele de ex deja existente. Mulțumesc și acum pentru două minute are cuvântul domnul Jose Luis Fiecare dintre noastre are câte două minute la dispoziție. Adesea se întâmplă, foarte rar se întâmplă ca un petiționar să nu-și folosească tot timpul pe care îl are la dispoziție. Mulțumesc foarte mult! Eu doresc să mulțumesc pentru propunerile care au fost făcute. În primul rând, să se mențină deschisă petiția, de fapt toate petițiile, nu doar una. Cred că este important acest lucru și ceea ce se face acum în Mursia se face datorită presiunii sociale care a fost exercitată și uh, aceasta este o manifestare uh, socială incredibilă care a avut loc uh, în zona Mursia. Uh, lumea a ieșit pe stradă și de asemenea există presiune și uh, din partea acestor instituții europene, din partea Comisiei Europene, pentru a se uh, respecta și a se aplica legislația, mai ales uh, cea privind nitrații. Așadar, sper că această presiune să fie menținută și asta se realizează și prin menținerea deschisă a acestor petiții. În ceea ce privește agricultura, există un model agricol, este foarte clar, și există și un ecosistem care este interconectat cu acest model agricol și, din păcate, ele nu sunt compatibile. Fie există un model de schimb economic uh, eficient în zona respectivă, fie nu va exista un ecosistem uh, sănătos. Dacă dorim ca acest ecosistem să rămână viu, atunci este necesar ca modelul economic productiv să se schimbe, pentru că 80% din contaminare provine din agricultură. Agricultura care este susținută și uh, promovată de uh, administrație. Așa stau lucrurile. Vă mulțumesc! Muchísimas gracias! Mulțumesc foarte mult! I-am ascultat pe petiționari și uh, comisia, de asemenea pe diferiți deputați venind din diferite grupuri uh, politice și propunerea este să păstrăm deschisă petiția. De asemenea, vom solicita informații Ministerului uh, privind tranziția ecologică uh, din partea Guvernului Spaniei pentru a ne spune care sunt măsurile juridice și bugetare care au fost adoptate pentru protejarea mar menor și, de asemenea, uh, vom solicita aceleași informații cu privire la agricultură, de asemenea, direcției pentru mari Menor și de dezvoltare regională din zonă și de la acestea dorim să aflăm care sunt măsurile pe care le-au luat în baza decretului lege adoptat. Astăzi am obținut mai multe informații decât aveam, așadar vom solicita uh, să primim toate aceste informații care ne-au parvenit astăzi și informațiile privind planurile de investiții pentru zona Mar Menor și acestea ne interesează, astfel încât zona să fie protejată. În plus, vom uh, transmite Comisiei ENVI această petiție pentru că ea este competentă pentru politica de mediu. Mulțumesc foarte mult petiționarilor pentru prezența lor la comisia noastră. Aceasta este o intrare către uh, Uniunea Europeană, către instituțiile europene. Este o comisie care apropie cetățenii de instituțiile europene Așadar, mulțumim foarte mult pentru prezență și sperăm că cu toții vom putea continua cu protejarea acestei zone. Trecem acum la următoarea petiție. Punctul 11 de pe ordinea de zi, petiția numărul 956 din 2016, prezentată de un cetățean de cetățenie germană în numele grupului de acțiune Dreiländer Region Gegen Tihange, regiunea trinațională împotriva centralei nucleare Tihange. Este vorba despre centrala nucleară Tihange 2. Este prezent uh, alături de noi petiționarul, așadar îi urăm bun venit. Petiționarul um, Vă, vă rog uh, un singur lucru pentru a putea continua cu ordinea de zi. To ask to the people. Mă scuzați, voi ruga pe cei care părăsesc sala să o facă în liniște, pentru că trebuie să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi și trebuie să respectăm uh, pe toată lumea. Um, I'm going to give you five minutes. O să vă dau 5 minute și apoi încă 2 minute la sfârșit pentru a trage concluzii. Vă dăm cuvântul și vă urăm bun venit. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, Stimată doamnă președinte, stimați membri ai Comisiei PETI, stimați reprezentanți ai Comisiei, a trecut um, aproape un an de când uh, am, uh, m-am putut exprima cu privire la uh, centrala nucleară de la Tihange. Comisia uh, a decis să solicite informații suplimentare Comisiei Europene și să uh, transmită o scrisoare guvernului belgian. Am constatat că de atunci însă nu s-a întâmplat, din păcate, nimic. De aceea, apelul meu uh, va fi repetat astăzi. Rog Comisia să hotărască din nou în această privință. În calitate de uh, consilier municipal uh, din zona Aachen, sunt uh, reprezentantul uh, acestei regiuni, Drei Rendel Region, împotriva Tihange. Este vorba despre o comunitate care reunește peste 100 de comune din Olanda, Luxemburg și Germania. În zona aceasta trăiesc 8 milioane de persoane și uh, eu sunt împotriva Tihange tocmai pentru a proteja siguranța acestora. Documentația cu privire la securitate în ceea ce privește reactorul mm, este clar dubitabilă. La mijlocul uh, anului trecut, reactorul nuclear Tihanj 2 a fost reactivat după un an de oprire. În octombrie 2019 însă a trebuit să fie oprit din nou datorită unor probleme tehnice. Încă din 2012 au existat semne de întrebare cu privire la siguranța acestui reactor. Au existat o serie de uh, fisuri în recipientul uh, acestor, uh, depresiunea la acestui reactor, de acesta, acesta a fost scos din funcțiune. Cauza care a dus la aceste fisuri și uh, consecințele asupra securității reactorului nu au fost clarificate pe deplin. De asemenea, autoritățile belgiene în anul 2013, uh, dar uh, autoritățile belgiene au uh, aprobat în 2013 repunerea în funcțiune a acestui reactor. În 2014, operatorul a constatat că numărul fisurilor a crescut și că acestea erau chiar mai mari decât înainte. Operatorul Tihanj 2 a fost oprit din nou din acest motiv. A existat un raport de supraveghere care uh, nu a putut să excludă problemele. Cu toate acestea, autoritățile belgiene au aprobat în noiembrie-decembrie 2015 repunerea în funcțiune a TH2. Apoi, uh, mai mulți uh, oameni de știință, experți și comisii de experți au confirmat că rapoartele înaintate de autoritățile belgiene nu puteau să justifice în mod concret siguranța reactorului. Pe lângă aceste fisuri au existat și alte uh, incidente care uh, au, uh, care ne-au alarmat. Acestea sunt toate justificate și um, nu are rost să le e, mai enumăr pe acestea acum. Însă este foarte important de subliniat că și în buncărul de siguranță, de securitate al reactorului, uh, au fost constatate diferite anomalii în ceea ce privește consolidarea acestuia. Construcția de uh, Reducția de beton uh, a rezultat din spe- funcția specifică a unei părți a uh, buncărului de siguranță. Anumite spații de aici uh, au pus o serie de probleme. Există tot felul de emisii de abur care duc la prejudicierea betonului. Acesta se degradează tot mai mult. În buncărul de securitate există sisteme de urgență, cum ar fi generatoarele diesel și pompele de urgență. Pentru realizarea funcționalității acestor sisteme Europeană de Urgență, bunkerul de siguranță trebuie să poată face față uh, impactului exterior. Însă betonul uh, care acum se degradează tot mai mult pune o serie de probleme. De aceea noi nu știm dacă acesta ar rezista, să spunem, la prăbușirea unui uh, avion, de exemplu. Uh, și acest reactor se află în apropierea unui aeroport, de aceea această situație ridică multe semne de întrebare. De asemenea, uh, documentele necesare care să dovedească securitatea reactorului nu sunt mulțumitoare. Și, în ciuda audierii de la Comisia PETI, aceste documente nu au fost prezentate încă. De aceea solicităm încă o dată Comisiei Europene și Comisiei PETI să ne susțină pentru a putea ancheta încă o dată securitatea acestui reactor nuclear. Ah, siguranța calității în ceea ce privește reactorul poate fi dovedită numai dacă uh, autoritățile belgiene vor veni cu documentele justificative necesare. Comisia este așadar solicitată să uh, facă această solicitare regatului Belgiei. Comisia ar putea să încurajeze uh, autoritățile belgiene să înainteze toate documentele pe care până acum nu le-au prezentat. Per total, Belgia ar trebui să se asigure că 8 milioane de cetățeni europeni trăiesc în siguranță. Și acest lucru trebuie făcut într-o manieră transparentă. În plus, solicităm Comisiei să solicite Comisiei Europene să constate o încălcare a prevederilor din tratatul Euratom, care uh, se realizează prin continuarea păstrării în funcțiune a reactorului nuclear. Vă mulțumesc! Da, comisia. Da, acum cuvântul comisiei. Nu, se corectează, doamna președinte. mai avem un patent, Walter Schumacher. Äh, Teil der Anti-Atom-Bewegung Aachen. Da, eu sunt o parte a mișcării antinucleare de la Aachen. Noi venim din partea unei inițiative cetățenești și din punctul de vedere al conținutului sunt într totul de acord cu antevorbitorul meu. A pus punctul pe ei. Este exact ceea ce spuneam și noi. În continuare căutăm documente și informații pentru că vrem să putem justifica ceea ce fac, să documentăm ceea ce fac autoritățile din Belgia și solicităm în permanență documente astfel încât experții independenți Parlament să le poată analiza. Și cred că dacă am, le-am avea, atunci am putea să avem o activitate bună. Uh, iar cei uh, de la cel mai de jos nivel, uh, oamenii de știință și politicienii ar putea să colaboreze mai bine. Petiția nu um, și-a găsit un răspuns până acum, așadar vă rog să o păstrați deschisă și vă rog să vă asigurați că autoritățile belgiene ne pun la dispoziție aceste documente. Mulțumesc! Ok, thank you. Now has the floor the Commission. Acum are cuvântul Comisia. Vă rog. Bună ziua, domnilor și domnilor. Doamnă președintă, vă mulțumesc și doresc să mulțumesc și petiționarilor pentru materiale prezentate. În primul și în primul rând, Comisia încă o dată subliniază faptul că înțelege și monitorizează îndeaproape situația și îngrijorările cetățenilor uh, asociate cu securitatea acestei centrale nucleare de la Tionj siguranța mediului și a cetățenilor sunt priorități absolute. În ceea ce privește chestiunea siguranței nucleare, Comisia dorește să precizeze că funcționarea centralelor nucleare este de competența statelor membre și cei care eliberează autorizația de funcționare sunt răspunzători de condițiile de acolo. La rândul lor, ei sunt monitorizați de autoritățile competente din statul membru respectiv. În ceea ce privește cadrul legal, Belgia a transpus uh, în normele de drept intern uh, regulamentul privind securitatea nucleară. Comisia acum verifică dacă toate cerințele din directive au fost transpuse într-o manieră uh, corectă. Asta include obligația deținătorului autorizației de funcționare să monitorizeze permanent siguranța reactorului. În plus, Comisia Europeană și grupul de reglementare în domeniul nuclear au organizat uh, primul uh, exercițiu de examinare de tip peer review. Belgia a participat în acest exercițiu pentru că este o țară care are un program de generare energiei nucleare. Acest exercițiu de evaluare a fost taxată pe problema îmbătrânirii centralelor nucleare. Rezultatele au fost publicate pe site-ul asociației în octombrie 2018 și a fost prezentat public în Bruxelles tot în noiembrie 2018 și procesul continuă. După acest peer review, autoritățile naționale trebuie să pregătească planuri de măsuri naționale, ținând cont de concluziile specifice fiecarei țări. Termenul de depunere a planurilor naționale a fost în septembrie 2019 și Belgia a prezentat acest plan național de măsuri. Textul este disponibil pe site-ul web al uh, Consiliului de Monitorizare. Tot în 2018, uh, Enstreg a adoptat uh, un alt plan de măsuri care vine să completeze planurile naționale și acesta este disponibil pe site-ul NSREG. Obiectivul acestui plan de acțiune este să asigure uh, etapele ulterioare necesare pe temele identificate și să asigure de asemenea repetarea procesului. Până la finele lunii mai 2021, Agenția Internațională de Reglementare va aduce la zi planurile naționale inclusiv un uh, rezumat al situației implementării. An overall NSREG status report. Și apoi se va pregăti un raport general NSREG. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you, Mr. Aridon. Arimon. Domnul Arimu? Uh, um, de... Mulțumesc, doamnă președinte. Tim Gutemeyer s-a referit uh, și a explicat cât se poate de clar de ce ne aflăm aici și de ce ne aflăm în continuare aici. Eu locuiesc uh, cam la 20 de kilometri de dânsul, dar pe partea belgiană, așadar sunt un conațional al acelui stat care dorește în continuare să um, țină în funcțiune acesta reactor nuclear. Uh, dar uh, nu pot decât să susțin ceea ce a spus uh, colegul meu. Am discutat cu mulți experți uh, pe acest subiect și aceștia au îndoieli serioase cu privire la ceea ce a fost menționat ca temei al defectului tehnic. Ei cred că acesta nu ar fi fost îndepărtat. De fapt, ar trebui eliminat, ar trebui decupat o parte din acest reactor care ar fi care ar trebui supus unui anumit test pentru a putea constata dacă acest reactor face față anumitor uh, rezistențe sau nu. Deci, uh, toate aceste proceduri de testare sunt bazate mai degrabă pe niște premise teoretice. Deci, uh, riscurile nu pot fi excluse. Așadar, mi se pare potrivit să solicităm ca toate informațiile pe care le dețin uh, autoritățile belgiene, uh, respectiv Agenția Federală pentru Control Nuclear, toate aceste informații să fie puse la dispoziție petiționarilor. Aceste rapoarte ale experților, aceste documente ar putea fi puse la dispoziție astfel încât experți independenți să le poată analiza. Am aflat de aplicarea directivei 87 din 2004. Este vorba despre uh, rapoartele experților și de reciprocitate. Înțeleg că este vorba și despre managementul proceselor de îmbătrânire a reactoarelor și că există un peer review la nivel european. Mi se pare un prim pas excelent spre o armonizare a politicii de securitate în ceea ce privește mm, reactoarele nucleare și centralele nucleare. De asemenea, am fost la Luxemburg și am discutat cu autoritățile competente de acolo, cu experți și cu ingineri care și-au dat cu părerea cu privire la siguranța nucleară. Acolo a fost exprimată o dorință și aceasta este și o rugăminte sau o întrebare pe care o adresez uh, Comisiei. Europa, în ceea ce privește energia nucleară, colaborează, însă nu și în ceea ce privește aspectul, aspectele care vizează siguranța uh, reactoarelor nucleare. Aceasta rămâne în continuare competență exclusiv națională. Chiar dacă există aceste peer review-uri uh, la nivel european, rămâne competență națională. Adică există această autoritate belgiană care poate să decidă de una singură dacă, în ciuda îndoielilor exprimate la nivel european, deci dacă uh, centrala nucleară respectivă poate funcționa în continuare sau nu. Deci doar această autoritate decide de una singură. Acum se poate discuta o grămadă dacă acest lucru este bun sau nu, însă așa se întâmplă. Dar eu vreau să discut despre un alt lucru. Energia nucleară și procesul industrial uh, care este uh, câștigat de acolo depășește limitele a ceea ce se poate găsi în Europa. Dacă explodează un reactor, atunci avem o problemă transfrontalieră care um, nu se întâlnește foarte des în Europa, dar nu există o agenție europeană care, atunci când există îndoieli, să se aplece asupra unor uh, asemenea semne de întrebare și să verifice la nivel european, respectiv să decide dacă un reactor ar trebui închis sau nu. Există tot felul de agenții în Europa, dar nu există niciuna care să se ocupe de o chestiune atât de importantă. Și să știți că oamenii sunt cu adevărat uh, temători cu privire la toate informațiile care le parvin de la Tianj. Deci, că nu există o agenție pe această direcție mi se pare incredibil. Și apelez la comisie uh, și o rog să se gândească la acest lucru și dacă n-ar putea fi mobilizate statele membre astfel încât să fie uh, înființată o agenție pentru securitate nucleară care să aibă competențe în acest domeniu și uh, decizia aceasta de repornire a unui reactor să nu fie numai a Agenției Federale pentru Control Nuclear. Așadar, mă alătur și eu rugăminții de a păstra această, deschise, această petiție deschisă până vom avea la dispoziție toate aceste documente și a ne putea face o imagine despre situație folosindu-ne de proprii experți independenți. Sir Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președintă. Spune domnul Freund. Colegul meu a spus clar că este vorba despre o problemă principal europeană. Așadar, dacă se întâmplă ceva, în acest caz uh, vor fi afectate cel puțin patru state și totuși numai o țară ia decizia dacă acest reactor să rămână în rețea sau nu. Tocmai de aceea, petiționarii uh, ni s-au adresat nouă Parlamentului European și eu consider că ar trebui să facem tot ceea ce ține de noi pentru a răspunde cel puțin la întrebările care vizează riscurile pe care le presupune punerea punerea în funcțiune a acestui reactor și să găsim răspunsuri mulțumitoare. Și cred că Belgia nu poate pur și simplu să ignore întrebările esențiale și să le tergiverseze uh, fără niciun fel de limită temporală. Cred că și Comisia Europeană trebuie să um, își îndeplinească obligațiile de control uh, în ceea ce privește Euratom. Domnul Mayer a uh, prezentat situația în detaliu. În ultimii ani am observat o evoluție grotescă și anume că la Tionj, în perioade regulate, reactorul a fost oprit și repornit. A fost o acțiune ciclică. Însă, tocmai uh, fiind vorba despre o uh, temă atât de sensibilă cum este energia nucleară, transparența este absolut esențială, iar cetățenii din toate cele patru țările implicate au dreptul să fie informați care sunt riscurile la care sunt expuși. Tratatul Euratom a fost deja menționat. Acesta reglementează tocmai chestiunile ce țin de siguranța nucleară în Europa. Și este un black box, o cutie neagră. Nu că nu există o supraveghere, dar um, este probabil unul dintre puținele domenii unde nu avem niciun fel de control parlamentar. Pentru că de la înființarea comunității uh, economice europene, toate domeniile eh, sunt și sub controlul Parlamentului, dar în ceea ce privește Euratomul de 60 de ani nu s-a făcut nicio modificare, așadar nu deținem niciun fel de control. În contextul Brexitului, oricum va trebui să prelucrăm acest eh, acord încă o dată și cred că este o bună posibilitate pentru noi și Comisia Europeană să ne gândim dacă în contextul acestui revizuiri a Euratom nu ar trebui să înființăm o astfel de agenție și să ne gândim și la controlul parlamentar. Cred că nu trebuie să uităm rolul guvernului federal german, pentru că um, și Germania este implicată în uh, funcționarea reactorului de la Tianj și cred că Germania ar trebui să se retragă din activitatea acestui reactor, să nu mai pună combustibilul la dispoziție. Nu trebuie să uităm de cei 4.000 de oameni care uh, merg și protestează pe stradă în regiunea de unde provin eu și doresc să mai atrag atenția asupra unui lucru. Autoritățile belgiene, ieri seară, puține ore înainte de a ne reuni noi aici, după un an au reacționat în sfârșit și au răspuns la scrisoarea comisiei noastre. Însă nu au furnizat cu adevărat un răspuns, ci au spus doar că noi considerăm cu tărie că aceste reactoare sunt sigure, așadar aveți încredere în noi. Însă eu nu cred că așa se construiește o relație de încredere și ceea ce doresc cu, pe bună dreptate petiționarii este să se pună aceste această documentație de siguranță la dispoziție, astfel încât ea să poată fi analizată de experți independenți. De aceea, doamnă președinte, aș vrea să vă adresez următoarea întrebare. Uh, de fapt, să fac o recomandare. Ar trebui să scriem comisiei și să enumerăm uh, documentele care sunt uh, deja în posesia comisiei și să vedem dacă se permite o evaluare a siguranței prin reprezentanții comisiei și de asemenea să reacționăm la răspunsul Belgiei și să le solicităm uh, să transmită toate documentele care uh, se referă la siguranță, analizele și studiile realizate, astfel încât să se poată realiza un studiu independent. Pentru că nu se poate ca operatorii să se certifice ei înșiși de fiecare dată, să ne asigure că totul este în ordine. Și sper că dacă vom proceda așa, vom putea să ajungem mai rapid la rezultate decât să mai așteptăm încă un an și iar să nu se întâmple nimic. Mulțumesc! Thank you. Mulțumim foarte mult! Nu știu dacă Comisia dorește să răspundă la întrebarea domnului Arimon. Comisia dorește să mulțumească petiționarilor pentru comentarii, am luat notă de ele deocamdată. Atât uh, pot să spun cât am spus deja. Vă mulțumesc. Două minute acum pentru a încheia, vă rog. Domnul Rutemeier. Meine Dank. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc. am doar să vă amintesc că ceea ce a decis Comisia acum un an Decizia a fost ca Comisia va solicita informații suplimentare și va scrie autorităților belgiene și, de asemenea, Comisia va continua cu verificarea petiției odată ce va fi primit uh, informațiile solicitate. Am auzit cât se poate de clar că aceste informații nu au fost transmise până la momentul actual. De asemenea, uh, declarațiile reprezentantei Comisiei nu au dus la lămurirea situației, de aceea voi ruga Comisia pentru Petiții să păstreze deschisă petiția și Mm, așa cum au spus și uh, deputații germani, să se solicite încă o dată comisiei să ceară la rândul ei uh, informațiile necesare, astfel încât să se poată purta o dezbatere pe baza acestora. Now, Mr. Mulțumesc. Acum, domnul Schumacher. Nu doriți să mai interveniți? Bine. Ok, Mulțumesc petiționarilor că au fost alături de noi ah, astăzi și că au ascultat răspunsurile noastre, au ascultat comisia și deputații Comisiei PETI. Propunerea președinției este să păstrăm deschisă această petiție și uh, solicităm de asemenea Comisiei Europene să ne prezinte o listă cu toată documentația pe care o are și să ceară guvernului uh, belgian să pună la dispoziție toate informațiile cu privire la siguranța nucleară a centralei respective. De asemenea, solicităm uh, în numele Comisiei PETI, de fapt, vom cere guvernului belgian informații cu privire la acest dosar. Aceasta va fi propunerea noastră cu privire la această petiție. Mulțumesc! Trecem acum la punctul 12, uh, petiția 690 per 2018, adresată de Lucian Șauleanu, de cetățenie română în numele Asociației Acțiunea pentru Renașterea Craiovei, privind extinderea planificată a funcționării centralei nucleare de la Cozlădui din Bulgaria. Văd că petiționarul este prezent Așadar, petiționarul are 5 minute la dispoziție pentru a-și prezenta petiția. Bun venit! Благодаря, госпожо председател. Аз обаче съм... Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Eu sunt petiționarul care a trimis a doua petiție, tot de la punctul 12. Nu, uh, imam... Uh... În primul și în primul rând, Vă mulțumesc că ați inclus pe ordinea de zi această petiție 784. Dar știu că da. 90 vara 2010. Punctul 12 sunt într-adevăr două petiții, 690 pe 2018 din partea lui Lucian Șauleanu de cetățenie română și petiția 784 din 2019 prezentată de dumneavoastră. Dumneavoastră sunteți de naționalitate bulgară și de asemenea este vorba despre un grup de cetățeni bulgari și români și de ONG-uri privind preocupările legate de siguranța asociate construirii unui depozit de deșeuri radioactive în Bulgarie. Petiționarul uh, primei petiții nu a sosit, așadar dumneavoastră sunteți prezent, vă urăm bun venit, aveți 5 minute la dispoziție pentru a vă prezenta prezenta petiția. Mulțumesc! Благодаря веднага уточнявам, че текст... Mulțumesc foarte mult. Ați uh, primit uh, textul petiției noastre, dar există o discrepanță între documentele existente pentru că siguranța depozitelor de deșeuri radioactive nu este subiectul temei. E vorba de un singur depozit unde s-ar duce deșeurile radioactive de la Cozlodui. Ieri, organizații și instituții române și bulgare au avut o întrunire în prezența reprezentanților Băncii Europene de Investiții și ei s-au întâlnit cu reprezentanții organismului de reglementare din Bulgaria, care are autoritate asupra depozitelor de deșeuri nucleare. S-a spus că s-a recunoscut într-adevăr faptul că sunt probleme de stabilitate a solului în această zonă din proximitatea Dunării și de asemenea că aceste probleme de stabilitate ale solului contravin prevederilor din decretul referitor la depozitarea deșeurilor nucleare. Aceste materiale se regăsesc în raportul privind studiul de impact de mediu pentru depozitarea deșeurilor radioactive cu o perioadă de înjumătățire îndelungată. La unele, perioada de înjumătățire poate să dureze până la milioane de ani. Studiul de mediu și raportul aferent menționează doar deșeurile radioactive cu o perioadă de înjumătățire scurtă. De aceea putem vorbi de o încălcare a dispozițiilor uh, directivei din 2011 care nu permite statelor membre să procedeze în acest fel cu deșeurile radioactive. În ultimii ani, În Bulgaria s-a înregistrat o lipsă considerabilă de transparență în ceea ce privește construirea și gestionarea dispozitivelor de generare energie nucleare. Partidele populiste militează pentru utilizarea energiei nucleare, dar aici nu vorbim de generarea de energie nucleară, aici nu facem decât să spunem că acest depozit de deșeuri radioactive este periculos pentru că este poziționat într-o zonă cu sol instabil. Există un plan hidrologic care nu a fost pus în aplicare așa cum trebuie. Iar autorizația de construcție din 2011 se bazează doar pe o serie de valori preliminare. Ideea a fost pur și simplu să se ia banii de la UE și din Fondul Internațional pentru Centrala de la Cozlodui. Așa s-au cheltuit de către Comisie banii contribuabilului european cerem comisiei să introducă controle mai stricte și dorim ca reprezentanții comisiei să analizeze situația concretă din teren. Uitați-vă la tabelul de pe ecran. Sper că tot ceea ce ține de, de viața și de sănătatea multor generații viitoare, pentru că încă o dată perioada de înjumătățire a multor elemente prezente aici este extrem, extrem de îndelungată. Uitați-vă, 238 de ani și așa mai departe. De aceea, sper că toate aceste discrepanțe din documentație vor fi aduse la lumină. Toate ne dovedesc că zona este extrem de instabilă. Doi muncitori au murit. Uh, președinta roagă vorbitorul să încheie. Mulțumesc. Perfecto. La palabra por parte de la comisión, la señora Din partea comisiei, cine dorește să, cine intervine, vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamna președintă. Mulțumim uh, și uh, petiționarilor că au venit uh, alături de noi. Îngrijorările exprimate de petiționari sunt alarmante, însă această problemă a fost uh, tranșată de Tribunalul Național. Uh, studiul de impact a fost contestat la tribunal și tribunalul a tranșat situația. Comisia nu are motive să pună sub semnul întrebării hotărârea curții, care spune că îngrijorările formulate de petiționari nu au fost confirmate. În plus, în conformitate cu tratatul de stabilire a comunității europene energie atomice și planurile, conform planurilor de depozitare a deșeurilor radioactive, Comisia determină dacă punerea în aplicare a acestor planuri poate genera contaminare radioactivă la nivelul apei, solului sau atmosferei într-un alt stat membru. În septembrie 2017, Comisia a dat un astfel de aviz. Concluzia a fost că planurile de depozitare a deșeurilor radioactive de la această, din această unitate, planurile nu prezintă riscul de a genera contaminare radioactivă a apelor, solului și atmosferei unui alt stat membru. Înainte de adoptarea acestui aviz, serviciile comisiei s-au consultat cu un grup de experți care sprijină autoritățile să dea decizii în legătură cu stocarea deșeurilor. Este vorba de experți independenți din diferite domenii și comisia nu are niciun motiv să pună sub semnul întrebării concluziile acestora. Pot continua cu următoarea petiție sau? În ceea ce privește afirmațiile din uh, petiția din 2018, și anume că consultarea publică nu a fost consultată așa cum trebuie, nu există elemente noi aduse în atenția Comisiei pentru a schimba avizul anterior din comunicarea din iulie anul trecut. Comisia nu a identificat nicio problemă în consultarea publică organizată înainte de adoptarea acestui proiect. Nu s-au găsit dovezi care să justifice afirmațiile petiționarilor conform cărora abordarea autorităților a fost superficială și pur de formă. Informațiile sunt disponibile pe site-urile autorităților bulgare și române, aveți linkurile, ieri am verificat, paginile sunt active. În ceea ce privește proiectul de prelungire a duratei de utilizare a reactoarelor 5 uh, și 6 de la centrala de la Coslo 2, menționate în petiția din 2018, după cum s-a explicat în comunicarea noastră, nu există dovezi că autoritățile române sau cele bulgare s-au abătut de la normele aplicabile ale Uniunii Europene sau de la normele internaționale. În plus, Bulgaria a notificat, conform tuturor etapelor prestabilite, statul vecin România la trei luni înainte ca comisia de resort să decidă că prevederile respective se aplică și planurilor de prelungire a vieții acestor tratate. Deci nu se contravine sub nicio formă cu măsurile respective dispozițiilor legale. De aceea, Comisia a decis să nu dea curs solicitărilor din petiție. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult. Dau cuvântul acum domnului Eslavakov. Аз ще се опитам да говоря малко по-емоционално, защото... Eu aș face un apel mai emoționant pentru că această petiție este semnat de o organizație care se numește Glasnostul Ecologic. O organizație fondată de tatăl meu, fost prima organizație de mediu din Bulgaria. Și când această organizație nu mai lucrează decât în interesul propriu și un interes ambigu, lucrurile încep să mă îngrijoreze. Am aici eh, poziția organizației care vorbește de alte lucruri decât această petiție. mă tem că acest cuvânt uh, mediu sau ecologic a devenit un fel de înjurătură pentru că sunt oameni care încearcă pur și simplu să-și tragă spuza pe turtă folosind astfel de uh, concepte și astfel de termeni. Nu sunt uh, probleme cu unitatea de depozitare a deșeurilor, nu sunt probleme la unitățile 5 și 6 de la Cozlodui. Problemele sunt doar în capul acelora care încearcă să tragă niște foloase, în principal financiare. Dacă petiționarii ar fi primit bani să spună că centrala și uh, uh, uh, depozitul de stocare sunt cele mai grozave din lume, ar fi spus exact același lucru. Sunt un om obișnuit și tatăl meu întotdeauna a militat pentru armonia între om și natură. Și de aceea, întotdeauna am sprijinit uh, această inițiativă sub numele de glasnostul ecologic și îmi pare foarte rău uh, să văd că se abuzează de acest nume. Și sigur, cer închiderea acestei petiții pentru că e absurdă. Gracias. Ahora el señor Dambaschi. Mulțumesc, domnul Dambaschi. Госпожо председател, уважаеми, уважаеми колеги. Mulțumesc foarte mult, stimat domnul președinte, dragi colegi. Sunt uh, șocat de acest atac malițios împotriva cele mai sigure centrale nucleare din Europa. Am discutat situația unui reactor belgian cu probleme și când vorbim de Kozlodui, vorbim de cea mai sigură și cea mai curată centrală nucleară din Europa. Tot vorbim de probleme de mediu, de noul pact ecologic, Însă cea mai curată formă de energie în prezent este energia nucleară. Și sunt surprins că sunt organizații în România care se opun uh, extinderii uh, funcționării centrale de la Cozlodui. Și România are propria centrală nucleară, dar probabil vor să-și protejeze propriile interese. și s-au găsit și ceva cetățeni bulgari care să se alăture acestei cauze, dar par și ei să aibă interese proprii. Unii par să fie victime ale insuficienței, insuficienței asistențe medicale. Într-adevăr, sunt într-adevăr probleme cu, cu oferirea de asistență medicală către handicapații mental în Bulgaria. Dar să trecem la altele. Uh, Pe mine mă interesează opiniile experților, nu opiniile uh, unor amatori care primesc finanțare din origini, uh, din, din surse dubioase. Ce ne spun experții în legătură cu această petiție semnată de anumiți cetățeni români și bulgari? Petiția împotriva depozitului pentru deșeurile ușor și mediu radioactive, e o încercare a ecologiștilor de a stopa un proiect uh, important pentru întreaga Europa. Proiectul de construcție a acestui depozit de deșeuri nucleare a început cu o decizie a guvernului luată în conformitate cu toate normele naționale, europene și internaționale și cu respectarea pe deplin a legislației din domeniu, inclusiv a directivei din 2011. respectând în același timp toată legislația referitoare la gestionarea responsabilă a deșeurilor radioactive. Tot așa se respectă toate normele Agenției Internaționale de Energiei Atomice. După cum spuneam, toate standardele naționale și internaționale au fost respectate, respectate la fel și exemple de bună practică. Acest depozit trebuie să asigure eliminarea în condiții, uh, uh, stocarea în condiții sigure a deșeurilor mediu și ușor radioactive. Într-o primă fază s-a făcut studiul de impact și obiectivul general este să garanteze sănătatea umană și protecția mediului. Asta înseamnă și măsuri de prevenția dezastrelor și accidentelor. Sunt foarte multe documente bazată pe studiul de impact de mediu efectuat de Uniunea Europeană. Asta înseamnă că întreaga procedură aferentă studiului de impact se bazează pe legislația europeană. Lucru dovedit de decizia tribunalului din Bulgaria și de aprobările primite și pe plan internațional. Procedura este perfect transparentă. Procedura studiului de impact de mediu a fost respectată pe deplin. aș dori să țineți cont de faptul că doamna președintă intervine rugându-l pe vorbitor să mai încetinească. <laughs> Not, not, not waste time, so. Încerc să câștig timp, spune vorbitorul. V-aș ruga să vă gândiți la faptul că în Bulgaria, dar și în România, s-au desfășurat consultări publice și nu au fost obiecții din partea autorităților competente sau altor părți implicate. De aceea doresc să vă spun că aceste așa zise petiții nu fac decât să compromită procedura care garantează efectuarea de studii de impact pertinente și periclitează investițiile în astfel de site-uri. Și atunci trebuie să ne întrebăm cine sunt aceste așa zise organizații de mediu care de fapt nu au obiective de mediu. Pur și simplu doresc să stopeze un proiect care ține direct de angajamentele Bulgariei de a scoate din uz instalațiile nucleare, inclusiv când e vorba de gestionarea responsabilă a deșeurilor radioactive. Petițiile sunt pline de minciuni evidente care compromit Bulgaria și Uniunea Europeană. Vedem că există organizații care abuzează de legislația existentă și împroașcă cu noroi guvernele și tribunalele și care abuzează chiar de dreptul la petiție. De aceea, consider că există toate dovezile necesare pentru a stabili că această petiție trebuie închisă. Vă mulțumesc! Muchísimas gracias. Ahora tiene la... Vă mulțumesc! Și acum are cuvântul domnul Vitanoscu. So. Mulțumesc, doamna președinte. Tot bulgar am să vorbesc și eu. Vreau să spun că în calitate de reprezentant al socialiștilor și democraților, orice suspiciune cu privire la securitatea cetățenilor trebuie să fie luată extrem de în serios. Bineînțeles că trebuie să ținem cont de toate perspectivele și înțeleg că Comisia ne spune că s-a implementat uh, legislația și că se respectă și uh, legislația europeană și cea națională și deci putem fi de acord cu închiderea petiției, dar fiind bulgar, socialist și democrat spun că sunt împotriva oricărei încercări de a politiza energia nucleară. Muchas gracias. Ahora tiene la palabra el señor Radev. Domnul Radev. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги. Mulțumesc, doamna președinte. Dragi colegi, eu nu sunt deloc de acord cu petenții nu sunt de acord cu ce au spus legat de centrala nucleară de la Kozlodui și de depozitul de deșeuri radioactive. În cursul procedurilor, Bulgaria a informat guvernul României cu privire la prelungirea duratei de viață a reactoarelor 5 și 6 și, totodată, am oferit răspunsuri la toate întrebările guvernului român – în plus. Pe lângă uh, acțiunile inițiate de comisie, nu avem uh, nimic altceva care să ne arate că s-au încălcat regulile. Iar pentru Bulgaria nu e doar o prioritate, ci și un angajament asumat în fața Comisiei Europene să scoată din funcțiune unitățile 1 până la 4 ale centralei nucleare. Asta pentru a respecta convenția privind uh, securizarea combustibilului uzat și siguranța manipulării deșeurilor radioactive din 2011. Și apoi tot în conformitate cu legislația bulgară și cu normele de siguranță a Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, care reglementează modul în care trebuie să fie gestionate deșeurile radioactive până în 2030, noi am adoptat toate măsurile legislative necesare și le-am și respectat pentru a proteja mediul, a garanta uh, securitatea radiologică a persoanelor și a mediului. Și legat de depozitul de deșeuri, a existat o evaluare a impactului de mediu chiar în prima etapă. Aceasta s-a făcut în conformitate cu reglementările naționale și cu convenția ce reglementează aspectele transfrontaliere. În uh, Bulgaria am organizat dezbateri tot așa cum am organizat și la Craiova, în România, pentru un acord cadru de dialog între cele două țări. Apoi, în 2016, în România, s-a ținut o audiere. Uh, au venit acolo cetățenii români care au adresat întrebări, 23 de întrebări la care guvernul bulgar a trimis răspunsuri scrise. Anul următor am uh, trimis informații detaliate cu privire la construcția acestui depozit de deșeuri. Și, uh, conform opiniei experților, concluzia este că acest deșeuri de acest depozit de deșeuri nu prezintă niciun fel de amenințare pentru niciuna din cele două țări iar această concluzie a fost uh, confirmată prin raportul privind evaluarea impactului asupra mediului, pe baza căruia Comisia a hotărât să nu întreprindă nicio măsură suplimentară împotriva Bulgariei sau României. Acestea fiind spuse, eu consider că petițiile trebuie închise pentru că, dispunând de toate aceste informații, nu putem decât să conchidem că se poate accepta prelungirea duratei de viață a reactoarelor și construcția depozitului de deșuri pentru că toate cerințele sunt îndeplinite. În plus, aceea, aceeași concluzie a tras și Comisia. Mulțumesc! Gracias, señora Auken. Doamna Auken. Eu cred că am să vorbesc daneză. Jeg, var, jeg har været lidt utryg ved at Mărturisesc că am fost puțin uh, surprinsă să aud în ce fel s-a vorbit aici. S-au exprimat o serie de preocupări. Oamenii sunt îngrijorați în legătură cu acest depozit de deșeuri radioactive și Înțeleg că este greu să se găsească un loc, o locație potrivită pentru acest depozit de deșeuri. S-a căutat multă vreme și dintr-o dată se găsește această soluție miraculoasă, acceptată imediat și de Bulgaria și de România, deși toată lumea știa că era foarte problematic să se găsească o, o localizare potrivită. Acum mi se spune că totul e minunat, Înțeleg că sunt în minoritate pentru că aici ne-au luat cuvântul decât bulgari, bulgari care evident sunt de partea puterii. Eu una, însă cred că ar trebui măcar să trimitem acest dosar Comisiei Envi pentru a solicita avizul lor. Și am auzit care este avizul Comisiei Europene. E o comisie care evident nu dorește să creeze probleme. Pentru că majoritatea țărilor, inclusiv Germania, dorește să găsească o soluție pentru depozitarea deșeurilor radioactive. Dar aș vrea să arătăm un pic mai mult de respect pentru cetățenii care se folosesc de mijloacele legale pe care le au pentru a ne transmite îngrijorările lor. Sunt cetățeni care acționează în numele convențiilor și care nu doresc decât să scoatem la lumină aceste probleme. În orice caz, eu mă bucur că în Bulgaria lucrurile stau atât de bine și că putem trimite toate deșeurile radioactive să le depoziteze Bulgaria. Să explicăm Germaniei cum funcționează lucrurile pentru că Germania nu prea se descurcă cu depozitarea deșeurilor radioactive. Vă rog să trimiteți dosarul la Comisia Envi. Mulțumesc! Domnul Slabakov. Îmi cer scuze, dar uh, aș vrea să întreb. Eu nu știu cine v-a spus. Cine v-a spus că toate deșeurile radioactive au fost uh, eliminate și au depozitate acolo în Bulgaria. Deci, repet, cine v-a zis că toate aceste deșeuri vor fi trimise acolo? Dați-mi voie să închei. Dați-mi voie să închei. Vreau să vă spun că probabil nu cunoașteți suficiente despre centralele electrice și cum se produce energia. Cine v-a zis că deșeurile din Danemarca o să fie depozitate în Bulgaria? E absurd! Așa cum absurdă este și petiția. Mulțumesc! Poate că interpretarea din bulgară a fost uh, Uh, greșită, dar din câte văd în uh, jurul meu, nu s-a înțeles ce am zis. Eu am fost satirică, pentru că ați spus că se respectă condițiile de siguranță. Eu am întrebat, pentru că sunt atât de multe alte țări care n-au rezolvat această problemă, poate că ar trebui să ne bazăm strict pe Bulgaria să ne gestioneze problemele. Deci, ideea era că nu am încredere în Bulgaria. Da? Asta e poziția mea. Разбира се, уважаема колежки, може да складираме вашите отпадъци, стига да платите. Благодаря. Desigur, putem să vă preluăm deșeurile din Danemarca, dar trebuie să, plăti, trebuie să plătiți pentru asta. Gracias. Yes, of course. Uh, ahora para terminar es... Și acum, pentru a încheia această petiție, dau cuvântul uh, petiționarului pentru două minute. <clears throat> Благодаря. Аз само мога да... Vă mulțumesc. Nu pot decât să râd. Nu pot decât să mă amuz văzând lupta politică care tocmai a avut loc. Să clarific, sunt vicepreședintele unei mișcări naționale ecoglasnost care militează pentru transparență în chestiunile de mediu. Nu suntem un partid politic. Iar directiva Uniunii Europene a fost transpusă. A fost transpusă în dreptul bulgar și spune așa. Evaluarea cu privire la impactul de mediu trebuie să fie realizată de către un organism independent. Iar în cazul acestui depozit de deșeuri, pentru că doar la depozit mă refer, acest organism așa zis uh, independent este de fapt o companie care a fost implicată în toate proiectele nucleare din Bulgaria. Risk Engineering se numește această companie și dă bani tuturor politicienilor. O clipă, o clipă. Domnule Alexandrov, o clipă. Doi. Această dezbatere este considerată încheiată. Deci, declar încheiată această dezbatere. Am ascultat petiționarul Comisia și deputații, reprezentanții diferitelor grupuri politice, iar propunerea președinției este de a închide petiția. Comisia a spus cu claritate că nu se încalcă nicio directivă europeană în Bulgaria prin aceste, uh, menționate în aceste două petiții. Așadar, închidem petiția. Intervenție fără microfon. Micro, we didn't hear you. Sorry vreau să protestez. Eu spun să hotărâm asta în ședințele coordonatorilor, pentru că nu avem coordonatori aici prezenți. Este imposibil să luăm această hotărâre cu atât de puțini membri prezenți. Nu avem quorum. Doamnă președinte, cum se poate ca cei care nu sunt membri să vină pur și simplu să ia cuvântul și toți să reprezinte interesele aceleiași țări? Nu mi se pare ok din punct de vedere procedural. Deci vă rog să nu insistați, nu mi se pare că ați tratat în mod corect petentul. Doamne Aucan, mă cunoașteți foarte bine și știți că sunt cât se poate de eh, dreaptă în deliberarea mea. Am ascultat... O secundă, vă rog, doamna Aucan. I'm just, I'm just closing the debate. Um... Vreau să închid dezbaterea. Doamna Auken mă cunoaște foarte bine, sunt foarte cinstită în ceea ce spun de fiecare dată. I-am ascultat pe petiționar, le-am urat bun venit, pentru că am spus întotdeauna că aceasta este poarta de intrare pentru cetățenii europeni care vor să se apropie de instituțiile europene. Am ascultat toate părțile, am ascultat și comisia și comisia față de petiția anterioară care se referea la o temă similară, o centrală nucleară din Belgia, a spus cu claritate că nu există nicio infracțiune, nicio încălcare a directivelor europene și că sunt îndeplinite prevederile. Apoi am ascultat și părerea celorlalți membri din Comisia de Petiții, printre care membrii ai unui grup care este ECR, alt grup, PPE-ul, membrii ai uh, socialdemocraților și membrii din partea verzilor. Sunt trei grupuri parlamentare, Partidul Socialist, ECR și PPE-ul, care au solicitat de asemenea, referindu-se la ceea ce a spus Comisia, să închidem petiția. Așadar, suntem un parlament democratic și aceasta este comisie democratică. În primul rând, uh, respectăm regulamentul și eu sunt uh, membru în același timp al acestei comisii. În al doilea rând, am ascultat grupurile politice și comisia și marea majoritate a reprezentanților grupurilor politice și comisia au spus cu claritate că solicită închiderea petiției. Așadar, nu fac nimic care să contravină regulamentului sau uh, regulilor acestei instituții, respectiv a comisiei noastre. Așadar, închidem petiția și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Trecem așadar la punctul 13, petiția 827 din 2018, adresată de Olga Lascali, de cetățenie Elena, privind presupuse încălcări grave ale legislației UE în procedura uh, acordării de licență a patru centrale electrice dintr-o zonă naturală protejată situată în municipalitatea Misolonghi, Grecia. Cred că doamna Olga Descali este prezentă. Perfect, îi urăm bun venit. Aveți 5 uh, minute la dispoziție pentru a vă susține prezentarea. Mulțumesc! Σας ευχαριστώ πολύ. Έρχομαι σήμερα από το Μεσολόγιο των Λοκαρνανίας. Είμαι δικηγόρος και πρόεδρος... Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să vorbesc despre regiunea Misolunghi. Sunt uh, președintele Consiliului Municipal și am ascultat cu mare atenție problemele semnalate de cei din Mursia, din Spania. Avem o problemă foarte asemănătoare într-o altă lagună, în Grecia. Este cea de-a doua zonă umedă ca întindere din Mediterană și a doua lagună ca importanță din Europa. Este o destinație importantă pentru ornitologi. Avem peste 300 de kilometri pătrați și este una din cele 11 zone umede protejate de Convenția Ramsar. Este o zonă protejată pentru că sunt specii de păsări, este o zonă protejată de Convenția de la Barcelona, este în rețeaua Natura și avem uh, o parte care este declarată monument, natural, monument al naturii. Avem o rezervă biogenetică în pădurea Fraxus. Care e problema? În această zonă, care este protejată de toate aceste tratate, s-au dat autorizații pentru construirea unor instalații de ardere a biolichidelor. Este o zonă foarte expusă inundațiilor, din cauza că avem râuri în apropiere. Considerăm că se încalcă articolul 11 din tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Există un plan regional de dezvoltare prin care se promovează agricultura, uh, pescuitul și ecoturismul, însă acestea nu se vor putea realiza deoarece autorizăm crearea unor instalații industriale acolo, în mod clar se încalcă principiul precauției, articolul 191 din tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, pentru că aceste centrale electrice se vor construi într-o arie naturală protejată și nu s-a făcut niciun fel de evaluare a consecințelor asupra mediului. Nu s-a făcut niciun studiu cu privire la utilizarea terenurilor în zonă. S-a făcut un studiu, un fel de evaluare a impactului de mediu, dar care s-a bazat pe dovezi false. Și un ochi neavizat și-ar fi dat seama că acolo câmpia era reprezentată drept munte, datele au fost colectate în decurs de o săptămână, când știm că ar fi fost necesar măcar un an pentru colectarea datelor, și sunt prezentate informații false legat de cât de mulți oameni sunt afectați în zonă. Sunt uh, foarte multe alte greșeli în acest raport. Se spune că prin uh, arderea acestor biolichide se va produce biomasă, biogaz, cer scuze, lucru care este incorrect, pentru că din uh, combustie va rezulta un gaz sintetic. Iată ce s-a mai folosit, un fel de tertip. Au împărțit, de fapt, o centrală mare în patru mai mici și noi considerăm că se încalcă și convenția de la Arhus. Nu au avut loc consultări publice decât de formă. Cetățenii din Misolonghi au aflat doar în momentul în care se acordase deja autorizația pentru construcția centralelor. Sindicatele, barourile și multe alte asociații de profil s-au uh, mobilizat, deoarece și în alte zone din Grecia s-au întâmplat astfel de lucruri și de asta alte municipalități uh, ne sprijină. Din păcate, în Grecia, administrația publică încalcă în mod sistematic directiva din 2008 care uh, spune că ar trebui să dăm prioritate energiilor regenerabile, însă prin autorizarea unor astfel de centrale se schimbă percepția publicului, pentru că acum cetățenii sunt împotriva energiei regenerabile. Am încercat să intervenim uh, pe lângă minister, dar fără niciun succes. În regiune, în cooperare cu Italia, de pildă, s-au făcut investiții. Îmi cer scuze, vă expiră timpul. Un minut, dacă se poate. Vă rog să trageți concluziile. Fonduri europene și uh, fonduri din alte proveniențe au fost investite în regiune, însă, din păcate, uh, cei care ne conduc nu se ridică la înălțimea așteptărilor. Oamenii au trăit din acvacultură, din pescuit în mod tradițional. Ei vor să existe ecoturism în zonă, să se dezvolte relativ zona, dar Uh, trebuie în același timp să conservăm această zonă umedă, iar generația noastră este responsabilă. Dacă nu suspendăm aceste autorizații, mediul se va degrada și mai mult. Toate autoritățile regionale și toate inițiativele cetățenești uh, din regiune sunt împotriva acestui proiect. Noi am trimis documente suplimentare, dovezi care arată că această petiție trebuie să rămână deschisă, pentru că vrem ca regiunea noastră să se dezvolte în armonie cu mediul. Am fost neplăcut surprinși de răspunsul dat de Comisia Europeană, pentru că eh, Comisia nu își îndeplinește deloc rolul de gardian al tratatelor. În cazul acesta, legislația de mediu a Uniunii este clar încălcată. Deci, vă cerem să solicitați autorităților elene să suspende imediat uh, autorizația și activitățile de construcție și să revizuiți în detaliu întregul proces. Mulțumesc! Okay, now we have to hear from commission. Mulțumesc, o să dăm acum cuvântul Comisiei. Domnul Paul Spate. Yep. Many thanks, uh, Chair. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă, și mulțumesc și patentei. Acest caz este un caz individual de aplicare eronată. E un site care nu ține de o problemă de conformitate, nu ține de o un site care nu ține de o, o chestiune de, de conformitate structurală într-un stat membru. Noi monitorizăm informațiile pe care le primim de la reclamanți și de la petenți. Însă, după cum se arată clar în comunicarea Comisiei și în normele interne aferente, care obligă fie orice serviciu al Comisiei să facă acest lucru, noi nu utilizăm aceste scrisori de notificare pentru a investiga cazuri individuale. Cu atât mai mult în cazul de față, unde autoritatea competentă este Tribunalul Național, Consiliul de Stat, din câte înțeleg, a întreprins o serie de măsuri în acest sens. Sunt două tipuri de probleme aici. Unele care nu țin de legislația europeană, care sunt la competența Tribunalului Național sau Consiliul Europei, însă, în altele, judecătorul, Tribunalul Național este, funcționează cu competențe europene, după cum spune tratatul. Prin urmare, noi monitorizăm situația structurală din Grecia cu atenție, ne-am uitat la, am avut cazuri de studii de impact și așa mai departe, dar nu investigăm cazuri individuale și asta rămâne poziția noastră. Mulțumim. Vă rog, aveți cuvântul. Am auzit reacția comisiei și sunt puțin derutat. Deci avem un caz în care comisia spune că, iată, guvernul elen nu a pus în aplicare legislația europeană care ar trebui să fie pus în aplicare pentru orice proiect din acest sector. Comisia spune nu putem face nimic în acest caz și nu pot accepta așa ceva, nu-mi vine să cred. Știu alte cazuri concrete de proiecte similare unde s-a demarat procedura pilot de încălcare. Cred că și în acest caz Comisia ar trebui să intervine și să facă ceva. Pentru că, iată, în acest caz, un stat membru nu respectă legislația europeană de mediu. De aceea trebuie să luăm măsuri. Analiza comisiei ne arată ce s-a întâmplat. Lucrurile sunt clare. Am văzut asta și din prezentarea petentei. De aceea propun ca această petiție să rămână deschisă iar comisia ar trebui să facă tot ce este în putere pentru a se asigura că această încălcare a legislației europene din sectorul mediului încetează imediat. Doamna Auken, sunt pe deplin de acord cu antevorbitorul meu. n-aș spune că sunt șocată, dar Comisia are obiceiul să, să privească legislația de mediu ca ceva ce nu trebuie să fie luat în serios. De ani de zile vedem acest lucru. În cursul dimineții chiar am dat o rezoluție pe marginea raportului anual spunând această practică trebuie să înceteze. Comisia trebuie să asigure respectarea tratatelor. Dacă e o încălcare clară a legislației europene, cum s-a întâmplat aici, cum să lăsați la atitudinea Tribunalului Naționale? Puteți spune, noi nu știm că e un caz, dar dacă nu vă ocupați, dacă nu faceți nimic, din câte, din câte am înțeles, vorbim de, de un proiect insu, insuficient investigat. Când faci așa ceva într-o zonă Natura 2000, trebuie să justifici că este o prioritate absolută și că nu sunt alternative. Am avut o situație similară în, în, într-un proiect uh, danezo-german. Același dispreț pentru legislația Natura 2000. Nu contează. Asta e pentru verzi și nu pentru noi toți. Trebuie să păstrăm pestiția deschisă pentru că iată, tot încercăm să-i spunem comisiei că trebuie să-și facă meseria de, de custozi ai tratatelor. Nu se lase totul la latitudinea Tribunalului Naționale și să uiți complet de interesele cetățenilor. De aceea cetățenii nu au încredere în Uniunea Europeană. Mulțumim. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc. N-am să mai repet uh, toate informațiile și toate opiniile exprimate de antevorbitor și nici de petentă. Dacă aveți timp să vă uitați la documentația prezentată, faceți-o. Însă, a doua oară, într-un interval de două luni, discutăm o chestiune de interes, Elen, vedem că se creează obiective industriale în zone protejate Natura 2000, sau în zone protejate din motive istorico-arheologice, cum s-a întâmplat cu mina de la Scuries, mina de aur. În ambele situații, Comisia a spus, e o chestiune națională și trebuie să fie rezolvată de, de tribunale naționale. Cred că e o ipocrizie din partea Comisiei Europene să spun așa ceva. Pentru că Uniunea Europeană este cea care vine cu criteriile privind investițiile în energie regenerabile, de exemplu. Aceste criterii reprezintă o povară fiscală și de altă natură pentru cetățeni. Se afectează și alte sectoare industriale, se închid anumite fabrici așa mai departe. Și aceste efecte au fost, au fost facilitate de guvernele anterioare și de Siriza și de actualul guvern de dreapta. Însă, când cetățenii se plâng, justificat în legătură cu interpretarea standardelor de sănătate și de mediu, când se plâng, comisia pășește înapoi și spune nu, asta e chestiune de interes național, nu se implică. Partidul Comunist din Grecia a încercat să ridice nivelul de conștientizare a problemei în această zonă. Am încercat să semnalăm și problema de la Missolonghi recent, în cooperare cu autoritățile municipale. Noi considerăm că dacă Comisia nu renunță la această politică, nu va putea să protejeze cetăț- siguranța și sănătatea cetățenilor. Pentru că de fiecare dată când trebuie să alegem între o mare corporație și interese economice majore, acestea câștigă în fața intereselor cetățenilor. În opinia mea, petiția ar trebui să rămână deschisă și e nevoie de răspunsuri și de informații suplimentare. Să nu repetăm uh, greșelile pe care deja le-am repetat de multe ori. Mulțumim. Îmi permit și eu să spun că e șocant, într-adevăr, că în comunicarea comisiei citim că această petiție nu are implicații strategice transectoriale și poate fi mai bine examinată la nivel național. Cine are dreptul să definească acești parametri? Am văzut cât de importantă este chestiunea și mulți colegi au subliniat importanța acestor uh, chestiuni de mediu și de respectarea directivelor europene, de o importanță crucială, mai ales în contextul noului pact ecologic. Deci, uh, propunerea tuturor intervenienților este să păstrăm petiția deschisă și invităm Comisia să investigheze informațiile prezentate de petent și să ne informeze în legătură cu respectarea legislației europene și a convențiilor internaționale. Îmi pare rău că am uitat să mai dau cuvântul tente. Aveți două minute, dar vă rog mai încet, mai lent puțin și doar două minute pentru că suntem în întârziere. Mulțumesc foarte mult. Îmi cer scuze față de interpreți, spune petenta, dar evident sunt implicată emoțional în acest caz. M-aș referi doar la aspectul referitor la Comisia Europeană în 2014 s-au dat avizele necesare fără nicio consultare, nu s-a cerut uh, autorizație din partea comunității locale. Aceasta a dorit să acționeze uh, în instanțele naționale, însă adesea tribunalele nu decid pe fond. Ne-au spus că s-au depășit termenele, că nu s-au respectat uh, calendarul. Legislația națională și legislația europeană au fost încălcate, pentru că este foarte important să informezi comunitatea locală de astfel de planuri. Când e vorba de amenajarea teritoriului, E important ca orice plan să fie cunoscut oamenilor din zonă, pentru că orice plan uh, menit a conserva resursele existente uh, nu e compatibil cu construcția de centrale nucleare într-un parc național. Efectul de mediu este evident. Văd că ați decis deja să păstrați petiția deschisă. Asta doream și noi și vă mulțumesc. Și vreau să spun că laguna Misolonghi e cea mai bogată în floră și faună din Europa. Găsim acolo păsărare, plante extrem, extrem de rare și vor să se construiască acolo centrale care vor distruge mediul și sănătatea umană. Vă mulțumim. Păstrăm petiția deschisă și invităm comisia să investigheze cazul cu toată seriozitatea. Nu sunt obiecții. Îmi cer scuze, dar nu mai avem foarte mult timp la dispoziție. Și presupun că veți fi uh, mulțumiți cu această decizie. Nu sunt obiecții bine. Am încheiat ordinea de zi uh, ședinței de astăzi la Comisie Petiție. Trecem la ședința coordonatorilor. So, Uh, Vă rog, ședința coordonatorului este în camera doar pentru persoanele care reprezintă grupurile politice. Rugăm uh, toți